Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist, uh... Dragi colegi, haideți să începem. Este ora 9 și 2 minute. Punctul 1, ordinea de zi. Ați primit cu toții proiectul de ordine de zi. Există o propunere de modificare și anume de a discuta punctul 8 înaintea punctului 5. În rest, nu am nicio altă propunere de modificare. Adoptăm ordinea de zi în această formă modificată. Trecem la punctul 2. Aprobarea proceselor verbale. Avem două procese ver- verbale, reuniunea din 27-28 februarie și 20-21 martie. Dacă până la sfârșitul acestei ședințe nu se depune nicio obiecție, atunci aceste procese verbale vor fi adoptate în forma actuală. Urmează punctul 3. Deciziile coordonatorilor care, în, în temeiul noului regulament de procedură, sunt făcute publice. Dacă până la sfârșitul ședinței și în acest caz, dacă nu se, nu se depun obiecții, acestea sunt adoptate. Și ajungem la punctul 4. Ca în, întotdeauna vă atrag atenția, dragi colegi, dragi colegi, asupra faptului că reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet, deci telespectatoarele și telespectatorii din întreaga Europa, de la Lisabona până la Helsinki, de la la Varșovia până la Madrid, ne, de, ne urmăresc de asemenea de la uh, Hanovra și Lüneburg, în landul Saxonia Inferioară, toată lumea ne urmărește în direct, deci uh, trebuie să fiți atenți cum vă comportați, pentru că toată lumea o să vă poată urmări. intervențiile dumneavoastră sunt interpretate, deci v-aș ruga să nu vorbiți prea rapid. Acum câteva comunicări legate de relațiile comerciale. Convenția Mauritius privind transparența în mecanismul de soluționare a litigiilor între investitori și state a intrat în vigoare după ce numărul necesar de state a, un număr necesar de state a semnat această convenție, deci uh, normele unicitral au intrat în uh, vigoare în data de 1 aprilie. Apoi, UE-Mercosur a avut loc a 20, 27-a rundă de negocieri în data de 24 martie în Buenos Aires și au fost discutate toate părțile relevante, cele care țin de relațiile comerciale, cele politice, cele legate de cooperarea politică. Următoarea rundă va avea loc în luna iulie la uh, Bruxelles și între timp în mai va avea loc o reuniune pentru a discuta situația actuală a negocierilor. A putut să fie încheiat un acord între Uniunea Europeană și Norvegia, în data de 4 aprilie, privind bunurile comerciale, um, agricole, acord care acum este tradus și după aceea va sosi în fața Parlamentului European și um, negocierile purtate cu Japonia au înregistrat uh, un succes în între 3 și, 4, și 5 aprilie a fost a avut loc a, cea de 18-a rundă de negocieri, ocazie cu care au fost discutate toate aspectele relevante. Există în continuare anumite blocaje în legătură cu achizițiile publice și bunurile agricole. Știți că Japonia tocmai întreprinde o reformă în domeniul agricol și există speranța din acest context că putem să mergem înainte și cu negocierile uh, noastre. Acestea au fost uh, negocierile mele și acum trecem la noul punct 5, vechiul 8, definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spiritoase și expertul nostru în băuturi spiritoase este domnul Danti, raportorul nostru, căruia îi dau imediat cuvântul, vă rog. Vă, mul- vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt neapărat un expert, dar îmi plac și mie aceste băuturi spiritoase. Și cred că este o ocazie foarte bună să discutăm un subiect uh, tangibil. Subiectul etichetării uh, băuturilor se referă la furnizarea unor, uh, între, unor uh, informații fezabile consumatorilor care sporește încrederea acestora în uh, piețe. Piețe care sunt tot mai interconectate, ceea ce duce la un și mai mare din partea consumatorilor de informare. Și aș dori să Vă mai spun ceva în legătură cu indicații, indicațiile geografice deosebit de importante pentru a spori calitatea produselor locale din Uniunea Europeană. Prin intermediul acestor indicații geografice putem să protejăm anumite practici tradiționale și să protejăm locuri de muncă în Europa. Indicațiile geografice au devenit un instrument important de apărare a intereselor Uniunii Europene și încercăm să garantăm o protecție similară acestor produse și în exteriorul uh, Uniunii Europene, astfel încât și în state terțe să există un acces facilitat la aceste produse de vârf europene. Drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie protejate mai bine în statele terțe, Trebuie să combatem activitățile de fraudare sau de abuzare a termenului indicații geografice protejate și cred că trebuie să ne îndreptăm înspre un sistem de protecție cât mai uh, standardizat a acestor indicații geografice protejate, ținând seama de caracteristicile specifice a fiecărei regiuni în parte. Și astfel poziția noastră pe plan internațional ar fi una și mai coerentă, ceea ce ar fi deosebit de util în momentul în care discutăm și negociem acordul de liber schimb cu alți uh, parteneri externi. În ceea ce privește această propunere, băturile spiritoase um, au o valoare importantă din uh, exporturile europene, 10 miliarde de euro, 10% din exporturile din sectorul agroalimentar. Exportăm înspre SUA, Singapore, Rus, Rusia și este important să ne actualizăm uh, cadrul legislativ uh, pentru acest uh, sector. Principalul obiectiv al acestui exercițiu legislativ este de a permite o actualizare a, normelor introducând câteva prerogative executive uh, de care se bucură Comisia Europeană. Însă sunt afectate și competențele Comisiei noastre și în acest punct de vedere aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, termenele folosite pentru numele băuturilor spiritoase și apoi registrul uh, electronic care să cuprindă toate indicațiile geografice a băuturilor uh, spiritoase. În primul rând, trebuie să discutăm despre posibilitatea uh, precizării pe uh, etichetele acestor băuturi spiritoase, nu doar numele original al acestora, dar și traducerea acestora, astfel încât consumatorii să poată să uh, citească în propriile lor limbi caracteristicile specifice și precise ale băuturii respective. Legislația actuală cere adoptarea unui act delegat de partea Comisiei în ceea ce privește aceste uh, aspecte relevante pentru statele terțe. Din punctul de vedere al uh, registrului electronic, mi se pare că acest instrument ar fi unul inovator, cu un caracter dinamic și cred că ar trebui să precizăm care este valoarea sa juridică. Acest registru ar putea să cuprindă Um, indicații geografice produse în state terțe și care se bucură de protecție Uniunii Europene Europeană în temeiul unor acorduri internaționale. Dacă statele terțe care dețin asemenea indicații geografice protejate doresc să, introducă, să le introducă în acest, uh, în acest registru electronic. Mă gândesc, de exemplu, la statele Mercosur, care și-au manifestat deja interesul din acest punct de vedere. Există și alte aspecte de care nu m-am ocupat, pe care nu le-am amintit acum, însă pe care o să le discutăm pe parcursul dezbaterilor din Parlamentul European. Și aștept cu nerăbdare să văd care este uh, poziția colegilor pe acest subiect. Mulțumesc raportorii din umbră. Acum au cuvântul domnul Kelly este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut cu căldură propunerea Comisiei care ne oferă posibilitatea de a îmbunătăți normele comune privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor uh, spiritoase, utilizarea acestora, protecția indicațiilor uh, geografice ale băuturilor spiritoase. Și mă bucură faptul că s-a revenit la temeiul juridic, un temei juridic din domeniul agriculturii cu mândrie aș dori să vă spun că din Irlanda 95% din băuturile spiritoase sunt uh, exportate înspre mai mult de 80 de state. Este al optulea producător uh, de băuturi spiritoase din uh, Europa și acest sector are o pondere foarte importantă în, în economia irlandeză și armonizarea procedurilor din acest punct de vedere Uh, merge mult mai departe decât aceste propuneri și mă bucură faptul că Comisia ne-a confirmat faptul că nu intenționează să introducă modificări care ar afecta într-un fel sau altul uh, tradițiile, uh, metodele tradiționale de producere a acestor băuturi. Anumite modificări stilistice ar putea să ne creeze anumite dificultăți în propunerea aduce modificări uh, profunde ale politicilor și, din acest punct de vedere, o să depun câteva amendamente. Majoritatea amendamentelor propuse își doresc să reinstituie normele comune, să înlăture conflicte legate de noi formulări propuse, să corecteze erorile care ar putea să ducă la interpretare diferită a acestui uh, cadru legislativ. Sper că colegii vor ține cont de amendamentele depuse de mine, că vor fi dispuși să le discute cu mine și eu, uh, în calitate de irlandez, mă bucură faptul că pot să particip la discutarea acestui dosar. Frederica Ris, în numele ALDA. Euh, mulțumesc pentru această muncă, care este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Aș vrea să mulțumesc și raportorului am avut deja uh, propuneri foarte exhaustive și uh, cred că vom ajunge la un acord uh, pe multe elemente. Pentru a nu repeta ce s-a spus aici, aș avea câteva întrebări pentru raportor și comisie. În primul rând, aș vrea să știu de ce, și acest lucru a fost evocat deja, de ce se recurge uh, extrem de mult la acte delegate și acte uh, de punere în aplicare. Uh, de asemenea problema definițiilor, a categoriilor, anexa 3, în ceea ce privește indicațiile geografice protejate. Aici uh, cred că avem uh, de lucru. Un al doilea comentariu. Mi se pare că lupta împotriva contrafacerii nu a fost uh, suficient de bine implementată în propunerea comisiei, autorizând, de exemplu, autoritățile vamale să uh, sequestreze uh, cantitățile de alcool care trec și am remarcat de asemenea uh, schimbarea lingvistică între propunerea din 2008 și cea actuală, schimbări care ar putea avea consecințe uh, serioase pentru producătorii de alcool tradiționali. Mă gândesc aici în special la anumite băuturi care sunt uh, produse acasă la mine, în regiunea mea, în Valonia, și unde definiția este destul de flexibilă pentru a le proteja și pentru a proteja aceste uh, tradiții. Deci voi lucra pe această temă cu raportorul, voi prezenta amendamente cred că aici, la comisia noastră, este important să știm să promovăm uh, know-how-ul, să promovăm tradiția locală, protejând în același timp sănătatea consumatorilor care doresc să știe cu siguranță ce consumă. Și, așa cum a spunea și raportorul, uh, sunt multe elemente cu care suntem de acord, uh, cu care suntem de acord, este important să vedem ce se întâmplă cu toate acele băuturi care vin dintr-o serie, dintr-o serie de țări din Asia. Știu că sunt și alte comisii care lucrează pe această temă la avize, unde sunt membră și eu. De asemenea, problema uh, etichetării nutriționale este o temă delicată care s-a dezbătut uh, foarte mult iar Comisia ar trebui să propună și să evalueze posibilitatea uh, unei astfel de afișări nutriționale înainte de 2014. Deci, atât trebuia să se întâmple deja de 2 ani, cel puțin, și în aprilie 2015 o rezoluție a Parlamentului European cerea Comisiei o propunere legislativă uh, cel mai târziu până în 2016. Am ajuns, iată, în 2017, Comisia a întârziat uh, să se exprime, uh, și a cerut, uh, în schimb, uh, celor din domeniu să se exprime pe această temă până la anul. Știm de asemenea că este o chestiune în care s-au implicat și organizațiile pentru protecția consumatorilor și aceasta implică și un aviz din partea Comisiei de Mediu. Mulțumesc! Mulțumesc. Ceilalți raportori din uh, umbră nu sunt prezenți. Helmut înlocuiește pe una Forența. Mulțumesc, domnule președinte. Eleonora Forența nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. drept urmare, m-a rugat să vă transmit poziția dumnei. GUE NGL salută acest exercițiu, această intenție ca cadrul de care reglementează băturile spirituoase să fie aliniat noilor instrumente legale și tratatelor europene, mai ales din punctul de vedere de uh, Uh, furnizarea de informații nutriționale consumatorilor pentru aceste produse agricole. Din acest punct de vedere, prioritatea grupului nostru politic este de a păstra nivelul actual de protecție pentru sectorul uh, băturilor spiritoase, care conține mai mult de 400 de indicații geografice. Din punctul nostru de vedere, trebuie să păstrăm uh, produsele de înaltă calitate și nu aș dori să menționez cele spuse de colega din uh, grupul politic ALDE, care s-a referit și la dimensiunea de mediu și cea a sănătății publice. Deci avem nevoie de un cadru legislativ modern care să garanteze că plus valoarea și locul de muncă rămân în Europa, informând în același timp foarte bine consumatorii. Din punctul de vedere al prezentării și etichetării, trebuie să ne gândim la îmbunătățirea propunerii actuale, de, de exemplu, din punctul de vedere al uh, evitării neînțelegerilor legate de diferitele gusturi conținute de aceste băuturi, care ar putea să îi înșele pe consumatori și, de asemenea, ar fi importante în combaterea contrafacerii acestor uh, produse. Considerăm că anumite domenii trebuie să fie îmbunătățite, cum ar fi regulile privind etichetarea părților com- componente, și mixurile de băuturi uh, spiritoase, de asemenea etichetarea opțională a originii uh, material, materialelor care stau la baza acestor băuturi spiritoase și etichetare, o etichetare foarte clară este deosebit de importantă. În ceea ce privește indicațiile geografice, considerăm că este important să clarificăm normele care guvernează aceste indicații geografice, ținând seama de tradițiile metodele tradiționale de producerea acestor băuturi spiritoase și am înțeles că și raportorul este deosebit de interesat de acest aspect și o să discutăm, o să discutăm cu el acest subiect. Registrul indicațiilor geografice ar trebui să fie accesibil uh, producătorilor din mici uh, dimensiuni și să promoveze constituirea unui uh, preț corect pentru toți producătorii care să le permită Uh, să ducă o viață adecvată. Din acest motiv, acest registru care înlocuiește cea de-a treia anexă ar trebui să consolideze în toate aceste norme privind indicațiile geografice pe viitor. Vă mulțumesc și sper că vom obține un rezultat foarte bun după ce vom discuta toate amendamentele depuse. Mulțumesc, David. Thank you, Um, Mulțumesc. Vorbesc în numele domnului uh, Kelly. Irlanda este practic al doilea producător de astfel de băuturi uh, după propria mea țară. Vreau să subliniez aici uh, trei uh, elemente care au fost deja prezentate parțial de alți colegi. În primul rând, doamna Ris a vorbit despre Uh, tranziție, pentru că deocamdată autoritățile deocamdată uh, nu se pot ocupa aceste autorități de produsele contrafăcute. Atunci când uh, companiile suspectează că vin astfel de articole contrafăcute din China, de exemplu, și trec prin Europa, nu există obligația de a le uh, Uh, sechestra. Deci, asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, etichetarea voluntară la origine, este o chestiune și mai problematică și am înțeles de ce propunerea s-a făcut așa cum este ea acum. Însă, această propunere actuală ar putea duce la o etichetare greșită sau care induce în eroare. Și aș prefera un sistem voluntar de etichetare. Dacă mă gândesc la produsul uh, pe care îl cunosc uh, cel mai bine, dacă trimitem un astfel de produs distilat și îl trimitem în Franța, după aceea rezultatul ar fi un produs uh, originar din Franța, ceea ce bineînțeles induce în eroare. Deci legislația n-ar trebui să permită astfel de situații. Acum, în ceea ce privește uh, traducerea numelor acestor băuturi, Bineînțeles că denumirile acestor produse trebuie să fie clare pentru fiecare produs, însă regulile locale ar trebui să fie incluse în regulamentul nostru pentru a asigura aceste nume locale. Deci trebuie să existe prevederi clare și pentru denumirile locale. Deci, cred că articolul 14.4 uh, ar trebui să fie introdus în legislație. Oricum, este un regulament uh, foarte util și aștept să lucrăm cu Nicola pentru a-l îmbunătăți. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul Comisiei. Domnul Joao Wanfră din partea DG Agri, șeful de unitate de acolo, vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Regulamentul actual 110 a funcționat în trecut și a dus la o creștere substanțială a sectorului. Sectorul băuturilor spiritoase este strategic pentru UE și indicațiile geografice a, aduc o valoare adăugată importantă pentru sectorul agriculturii. Iată de ce am dorit să le includem și să avem un temei juridic specific pe agricultură. Regulamentul acesta este ultimul în cadrul PAC, care se aliniază cu tratatul de la Lisabona. Propunerea Comisiei nu încearcă să schimbe practic nicio regulă, ci doar să îmbunătățească uh, comerțul cu aceste uh, băuturi și să uh, facă ca procedurile să nu mai fie așa de complicate. Propunerea Comisiei în ceea ce privește actele delegate și depunere în uh, uh, aplicare, acestea se fac în conformitate cu articolele tratatului. Noi încercăm să ajungem la un echilibru corect pentru a avea un cadru flexibil, pentru că avem nevoie de flexibilitate în acest domeniu. Din 2009 încoace avem un mandat. E vorba de regulamentul 110, care se aplica până acum și toate schimbările au fost făcute la cererea statelor membre pentru a rezolva diverse probleme practice cu care s-au confruntat în trecut. În ceea ce privește indicațiile geografice, avem nevoie de un sistem modern și simplificat pentru a ține cont de ambițiile noastre actuale. Avem și prevederi pentru a, a pune capăt produselor contrafăcute care includ indicații geografice față de produsele noastre originale. Propunerea include proceduri uh, transparente, foarte clare de înregistrare, de asemenea posibilitatea de a anula aceste indicații și cu un mandat foarte clar. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea DigiTrade. Mai sunt contribuții suplimentare? Da, mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă. Pot să vă spun că DigiTrade susține acest proces de modernizare a aspectelor procedurale în ceea ce privește indicațiile geografice. Avem nevoie de un sistem mai eficient și mai transparent pentru a proteja indicațiile geografice și propunerea actuală este una foarte bună. Ea ne va ajuta să promovăm sistemul actual de protejare a indicațiilor geografice la nivel global, după un model pe care îl dorim ca unul de referință la nivel internațional. Aceste prevederi eficiente și transparente ne vor ajuta, bineînțeles, și în cadrul uh, negocierilor, în cadrul uh, acordurilor comerciale. Deci susținem această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul din nou raportorului, domnului Danti. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor, pentru sugestiile pe care le-au făcut. Cred că avem de muncă, avem uh, puncte interesante de dezbătut la acest dosar pentru a-l îmbunătăți și pentru a avea un aviz uh, competent. Aș vrea să mă opresc pe scurt asupra trei elemente importante. Actele delegate, în primul rând, care reprezintă o oportunitate de simplificare și de raționalizare a procedurilor. Așa cum s-a spus de mai multe ori, uh, aceste proceduri s-au tot schimbat și avem nevoie de o mai mare flexibilitate de adaptare la schimbare pentru anumite produse de pe piață. Deci uh, susținem această posibilitate, această marjă de flexibilitate. Considerăm că e nevoie de o adevărată simplificare și uh, să evităm, așa cum s-a întâmplat în cazul etichetării, o îngreunare a regulilor pentru a le explica într-o altă limbă, într-o altă țară, pentru a arăta clar uh, din ce este făcut uh, produsul și pentru a lupta de asemenea împotriva contrafacerii. În acest domeniu cred că e nevoie de o luptă uh, foarte uh, puternică. Uh, aici uh, sunt implicate mai multe comisii, printre care, bineînțeles, și comisia uh, responsabilă cu piața internă. Și dacă ne gândim la alte produse agroalimentare, atunci când există posibilitatea de a comercializa produse contrafăcute, statele membre trebuie să poată introduce și această posibilitate și această prevedere în text. Vă mulțumesc încă o dată pentru sugestii și în următoarele zile vom prezenta un raport aprofundat pentru a putea lucra direct pe baza textului. Mulțumesc! Mulțumesc! Probabil că la întâlnirea de pe 10-11 iulie vom uh, reveni la această dezbatere. Oricum, încheiem acest uh, punct și trecem la punctul 6, care inițial era punctul 5, și anume misiunea în Malta. Pe 2-3 martie. Prevăzusem o misiune în Malta pentru a avea o dezbatere cu președinția Consiliului. Până la urmă, delegația s-a redus la o singură persoană, eu însumi, și, prin urmare, am avut uh, onoarea și plăcerea de a discuta uh, cu Camera de Comerț, de acolo cu sindicatele din Malta și, de asemenea, cu Comisia Parlamentară care se ocupă de politica externă. Cei patru membri ai comisiei erau toți prezenți și am discutat și cu Comisia pentru Politici Comerciale. În concluzie, ce putem spune? În primul rând că Malta depinde în proporție foarte mare de comerțul internațional și deci ideea de a pune sub semnul întrebării un sistem care se bazează pe aceste reguli și mă gândesc aici în special la produsele care vin din Asia, regulile de dumping și uh, regulile care sunt aplicate de ja, halten. Sie bekommen auch noch einen ausführlichen Bericht. Bineînțeles, veți primi un raport uh, detaliat pe marginea acestor puncte discutate. Și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Uh, este vorba despre delegația noastră în, uh, din țările ECOVAS. Ne-am deplasat în coasta de Filde și Ghana. Și despre ce am discutat acolo despre maniera în care acordul economic ECOVAS este evaluat de către parteneri și am discutat despre maniera în care acest acord economic uh, de parteneriat economic interimar funcționează în momentul de față. Ei bine, în ambele state am discutat cu miniștrii responsabili pentru problemele comerciale și uh, toți uh, miniștrii ne-au spus că acest uh, EPA interima, interimar este mai rău decât uh, acordul de parteneriat economic ECOVAS. Dar ambele state au declarat că au fost de acord, au aprobat acest acord interimar doar pentru că doreau să își păstreze accesul pe piața europeană. Și cam acesta a fost light uh, motivul discuțiilor pe care le-am purtat, fie cu reprezentanți uh, guvernamentali, fie cu ONG-uri, uh, fie cu agenți economici. Foarte puține voci din aceste state au spus altceva decât această linie directoare. Toată lumea a fost de acord că acordul interimar a fost apropiat doar pentru a se păstra accesul pe piața economic, uh, europeană. Uh, dar bineînțeles că toată lumea speră în continuare că acordul de parteneriat economic ECOVAS uh, va fi aprobat în curând. Care este situația politică în zonă? Avem un nou guvern în Ghana, un relativ nou guvern în coasta de Fildeș, un nou guvern uh, în Mauritania uh, și uh, aceste guverne vor semna, sperăm noi, în curând un acord de covas. De asemenea, Nigeria sperăm că se va alătura acestui acord de parteneriat de economic. Ne concentrăm în special pe Nigeria, pentru că Nigeria suferă din pricina scăderilor exportului de petrol, trebuie să se concentreze pe alte sectoare economice. Va avea oricum loc în curând o întâlnire la nivel uh, înalt cu reprezentanții acestor state și uh, această întâlnire este așteptată cu nerăbdare de către reprezentanții statelor din zonă. Se speră că acordul ECOVAS va fi uh, semnat cândva înainte de anul 2020, pentru că uh, în anul 2020 uh, vor intra în vigoare taxele vamale interimare între aceste state și aceste taxe vamale interimare ar pune în pericol acordul de interimar de parteneriat economic. Am discutat de asemenea despre dezvoltarea durabilă, despre drepturile muncitorilor. În sectorul formal lucrurile stau bine, dar în sectorul informal, spre exemplu în sectorul produ- producerii de cacao, problemele există în continuare, condițiile de muncă sunt uh, foarte proaste și de asemenea uh, efectele asupra mediului înconjurător ale acestor uh, activități uh, sunt fără de tăgadă. E nevoie cu siguranță de îmbunătățiri pe viitor. Am discutat de asemenea despre reglementarea FLECT în Ghana. Ghana a fost primul stat care a aplicat această reglementare. Între timp, uh, Indonezia a mers chiar mai departe decât Ghana. Dar care e diferența? Ghana folosește aceste reglementări în domeniul silviculturii nu doar pentru produsele de export, uh, ci și pentru uh, produsele care sunt uh, destinate pieței interne. Deci, iată, nu doar lemnul exportat, ci lemnul folosit și pe piața internă respectă aceste reguli deosebit de importante. Prin urmare, aș putea concluziona spunând că această misiune a fost una încununată de succes. Am discutat uh, cu ministrul comerțului din Ghana, el este un expert în domeniu, să punea problema numirii sale ca secretar general al OMC la un moment dat. Deci, iată, discuțiile au fost deosebit uh, de interesante și, bineînțeles, vom continua să urmărim ce se întâmplă în zonă, vom uh, urmări, de asemenea, evoluția negocierilor uh, acordului ECOVAS. Cam asta din partea mea. Eu am fost șeful delegației, mi s-au alăturat și niște colegi. E drept, poate că au ceva de adăugat, domnul Scholz sau altcineva. Aveți cuvântul. Panie președinte, Muszę powiedzieć, że... Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că această vizită, această misiune a noastră a fost extrem de interesantă și am avut foarte multe de învățat. E clar că importanța acestei misiuni a fost dată ca întotdeauna de posibilitatea de a ne întâlni cu mulți parteneri, pentru că nu ne-am întâlnit doar cu oameni politici, nu ne-am întâlnit doar cu parlamentarii sau cu reprezentanții guvernului, ci, practic, de-a lungul zilei, de dimineața până seara târziu, am avut o serie de întâlniri cu tot felul de reprezentanți din diverse medii. Reprezentanții ai societății civile, ai uh, ONG-urilor și, de asemenea, reprezentanți ai sindicatelor. Bineînțeles, uh, și reprezentanți ai uh, angajatorilor. Și aceasta ne-a dat posibilitatea să cunoaștem opinii variate, nu doar opinii specifice ale anumitor categorii. Și deseori aceste opinii sunt divergente. Deci am avut uh, un uh, evantai foarte larg de opinii cu care am fost confruntați uh, și, prin urmare, ne-a fost mult mai ușor să ne formăm o opinie. În concluzie, însă, rezultatul acestei misiuni s-ar putea sintetiza după cum urmează. În majoritatea dialogurilor pe care le-am întreținut, uh, a interviurilor pe care le-am avut, ni s-a spus că un acord stabil ar putea fi mult mai benefic decât un acord regional, însă uh, e nevoie și de posibilitatea unui astfel de acord regional interimar, pentru că dacă acesta n-ar exista, situația uh, țării ar fi, bineînțeles, mult mai proastă. Și vă reamintesc că vorbim aici despre state pentru care o bună parte a bugetelor depinde de o sursă unică de venituri, deci uh, venituri uh, care apar în urma exportului de materii prime, în principal. Și orice factor de instabilitate, orice factor de blocaj a exportului acestor materii prime care ar putea veni din partea noastră înseamnă pentru aceste țări un risc uh, enorm cu consecințe negative foarte puternice. Aceste crize economice Uh, duc uh, foarte rapid la crize sociale în aceste țări, deci eu sunt uh, susținătorul acestor acorduri interimare regionale și sunt mulțumit că și partenerii noștri au aceeași opinie. O a doua concluzie pe care am tras-o și de altfel am vorbit acolo pe lung pe această temă. Ar trebui să ne gândim aici, la Parlament, dacă acordurile regionale mai au sens sau nu, sau uh, dacă ar trebui să ne centrăm pe aceste acorduri sau nu. Și v-aș atrage atenția că de multe ori negociem ani de zile pentru a ajunge la acorduri care pur și simplu nu intră în vigoare pentru că o țară sau două nu doresc să o facă și după atâția ani de negociere nu reușim să facem nimic uh, decât uh, că am dezbătut în lung și în lat uh, anumite teme, însă acordul propriu-zis nu este implementat. Care este problema? De ce ajungem într-o astfel de situație? Toate aceste țări sunt foarte diferite între ele din punctul de vedere al istoriei, al religiei, al nivelului de dezvoltare, al mărimilor și așa mai departe. În această situație, Nigeria practic este țara cu cele mai mari aspirații și este țara uh, cu cele mai bune perspective și care este considerată ca fiind un stat puternic. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine la acest aspect. Pentru că atunci când avem în față un bloc de state foarte diferite între ele, așa cum vă spuneam mai devreme, printre care una dintre ele dorește cu adevărat un astfel de acord regional și altele nu sunt interesate sau pur și simplu trag de timp, atunci ce ar trebui să facem? Poate că, ținând cont de experiențele noastre, ar trebui să uh, mergem să vorbim mai uh, mult cu cei care nu sunt convinși, cu cei care nu doresc deocamdată, să-i convingem că ar putea să le aducă beneficii. Deci să vorbim cu cei negativiști. Mulțumesc! Schön, Helmut Scholz. Mulțumim, domnul Scholz. Danke, Bernd. Mulțumesc, Bernd. Cred că am ajuns acum cu ultimul comentariu al domnului Seinfeld într-un punct foarte interesant al discuției. Da, și sunt de acord cu domnul Seinfeld, sunt de acord cu tine. Uh, misiunea aceasta a fost deosebit de interesantă, a venit cu o serie de clarificări. Dar începem să ne întrebăm cum anume dorința Uniunii Europene de a fi un actor important în uh, comerțul internațional are un efect asupra uh, statelor terțe, statelor uh, partener. Cum anume putem impulsiona statele terțe? Um, Uniunea Europeană în negocieri se, com- se comportă ea ca un fel de bloc monolitic sau poate să dea dovadă de flexibilitate, dată fiind, date fiind problemele cu care se confruntă până la urmă și Uniunea Europeană în interior, dat fiind acest uh, Brexit. Ei bine, genul acesta de evenimente are el un efect asupra politicii noastre comerciale. Din punctul meu de vedere, cam uh, acesta, aceasta este întrebarea esențială care mi-a sărit în minte în contextul misiunii în uh, Ghana. Consider că trebuie să vedem cum anume statele acestea se poziționează în OMC, cum anume doresc să conducă o politică comercială, regională și eh, la nivel global, date fiind situațiile diferite din aceste state eh, din vestul Africii. Să ne dăm seama că Ghana și Coasta de Fildeș Uh, merg într-o direcție, au uh, niște economii relativ uh, funcționale, dar pe de altă parte avem Nigeria, marea economie din zonă. Deci vedem că și în, până și în Africa există această discrepanță nord-sud. Discuțiile privind inițiativa FLECT ne-au uh, arătat până la urmă, într-o manieră cât se poate declară, tocmai lucrul acesta. Am văzut că în nordul Ganei și uh, coastei de Fildeș, 30.000 de uh, cetățeni din Mali și din alte state mai sărace din vecinătate invadează pădurile acelea și uh, încep să le uh, defrișeze pentru a produce produse agricole. Ei bine, și de lucrurile acestea trebuie să ne ocupăm noi, parteneri. Uh, partenerii economici, fie că vorbim despre acordurile de parteneriat economic interimar, fie că vorbim despre acordurile de parteneriat economic regional. Trebuie să vedem care sunt criteriile sociale, economice, ecologice din acea zonă și trebuie să ne asigurăm că acestea joacă un rol important în acordurile economice încă un lucru. În Parlamentul din Coasta de Fildeș am avut senzația că cunoștințele uh, deputaților cu privire la acordul acesta interimar și cu privire la viitorul acord uh, regional nu sunt suficient, uh, suficiente. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că nu consider că reprezentanții cetățenilor vor putea să se pronunțe în ceea ce privește un asemenea uh, acord. Iată de ce e nevoie de mai multă transparență și uh, din punctul acesta de vedere, cred că și partea europeană ar trebui să insiste permanent uh, asupra oferirii de informații într-o manieră cât mai transparentă cu, cu putință, care să permită luarea unei decizii fundamentate. Și încă un lucru mai vreau să spun. Con- uh, concurența internațională are un uh, impact asupra produ- producătorilor din zonă. Am vizitat uh, o plantație de banane, bananieri din uh, Ghana. Mi s-a părut că e minunată această plantație. Dar acolo ne-am dat seama că o scădere suplimentară a prețului la uh, banane va duce la asistarea activităților economice de acolo. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care discutăm uh, parteneriate economice cu statele din uh, America Latină, în momentul în care discutăm despre sectorul bananelor din America Latină, ei bine, discuțiile noastre au un impact asupra producătorilor de banane din Africa, cum au un impact și asupra uh, producătorilor de banane din, Polo- din uh, Portugalia sau uh, Spania. Deci, iată, concurența internațională are, un import, are o importanță majoră. Trebuie să vedem care sunt uh, criteriile sociale, care sunt criteriile economice, care sunt criteriile ecologice care trebuie neapărat să fie favorizate și în plus trebuie, cred eu, să discutăm despre toate aceste subiecte și la întâlnirea uh, Uh, OMC din decembrie, trebuie să vedem care este efectul comerțului internațional. Da, uh, misiunea a fost foarte interesantă și îmi pare foarte rău că raportorul n-a fost alături de noi. Mulțumim, domnule Camper. It was a very educational trip. I, I enjoyed. Domnule președinte, <clears throat> a fost o misiune foarte interesantă. Și un lucru pe care l-am văzut acolo a fost că Lecția cea mai importantă este cea referitoare la Nigeria, care este un actor uh, esențial în regiune. Dacă Nigeria nu dorește să se implice cu ECOVAS-ul, uh, cu FTA-uri sau cu orice altfel de acord, uh, atunci totul rămâne blocat. Deci va trebui să ajungem la acorduri bilaterale. Și cred că acesta a fost unul din scopurile misiunii noastre și cred că acordul de parteneriat practic s-a îmbunătățit față de versiunea inițială. Un element pe care l-am observat uh, cu claritate în urma convorbirilor pe care le-am avut acolo a fost uh, cel referitor la la cotele uh, tarifare Statele Unite, America Latină și noi suntem implicați în acest sector al bananelor. Și, practic, este o chestiune foarte delicată pe care producătorii au menționat de mai multe ori. E vorba de articolul 50, e vorba de 40% practic din cotele pentru banane la nivelul UE în care este implicat și Regatul Unit. Deci trebuie să vedem uh, ce înseamnă dacă Regatul Unit uh, părăsește UE, va lua cu el uh, acel 44% sau uh, va rămâne de partea UE, se va menține nivelul cotelor sau nu, în urma Brexitului. Și a, aceasta dă un semnal foarte cal pentru producătorii din America Latină și așa mai departe. Însă cred că va deveni o chestiune importantă care va fi prezentată de aceste țări și în urmă cu o lună am uh, vizitat OMC-ul și am uh, uh, vorbit uh, despre toate aceste chestiuni legate de articolul 50 și felul în care se alocă aceste cote. Pentru că Marea Britanie, practic, uh, ia cu ea o bună parte din cote. Deci este o chestiune importantă care trebuie negociată așa cum s-a întâmplat uh, și cu CETA, pentru care uh, aș spune că sunt un susținător uh, fervent. Deci trebuie să rezolvăm aceste chestiuni cât mai repede cu putință. Este un element care a apărut cu claritate în această misiune și trebuie să vedem de asemenea ce se întâmplă cu producția de banane, de cacao și uh, miniștrii pentru Comerț, deputații specializați pe aceste teme, cu toții au prezentat această chestiune. Într-adevăr, această vizită a discutat aspecte centrale ca importanță din punctul de vedere al uh, formării prețurilor, uh, de exemplu, care să permită o dezvoltare economică, apoi cazul Brexitului, care va fi impactul acest, acestuia asupra evoluțiilor viitoare din punct de vedere economic. Deci a fost o vizită deosebit de rodnică. O să primiți un raport detaliat pentru această misiune și o să discutăm în mod intens, mai ales uh, acordurile uh, viitoare. Foarte bine, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, care inițial avusese numărul 7, care are o anumită legătură cu această delegație. Un subiect discutat uh, intens și cu d'Ivoire și cu Ghana este corupția atunci când vine vorba de atribuirea terenurilor, atunci când vine vorba de licențele de export de fiecare dată se amintește faptul că dezvoltarea economică este posibilă doar dacă se combate corupția. Și este bine că discutăm și acest subiect, corupția și drepturile omului în țările terțe. Raportarea noastră este Carolin uh, Grasvander. Îți mulțumesc, Bent, vă mulțumesc, domnule președinte. Dar, după cum am spus, este foarte bine că discutăm acest punct acum. Așa cum știu uh, toți colegii, corupția este relevantă din foarte multe puncte de vedere, are un impact asupra drepturilor omului, de exemplu, duce la apariția unor dezechilibre, periclitează justiția socială și are uh, afectează în mod negativ și mediul înconjurător. Și în proiectul meu de aviz m-am concentrat pe următoarele puncte oblig, obligativitatea respectării convențiilor de combatere a corupției cu caracter multi, multilateral, participarea activă a actorilor uh, civili în monitorizarea respectării uh, obligațiilor legate, legate de corupție sunt deosebit de importante pentru mine. Apoi, nu există mecanisme care să garanteze punerea în aplicare a normelor de combatere a corupției sau să monitorizeze punerea Uh, implementarea acestora. Dacă dorim să avem succes în combaterea corupției, eu consider că trebuie să recurgem la măsuri obligatorii. Uh, măsurile facultative nu ne vor ajuta să mergem uh, înainte și din acest motiv, în proiectul de aviz cer foarte clar ca în cazul viitoarelor acorduri de liber schimb să introducem clauze obligatorii privind spălarea banilor, combaterea spălării banilor și combaterea corupției. Ce înseamnă acest lucru? Dacă partenerii noștri comerciali nu respectă aceste norme, trebuie să se aștepte la uh, unele consecințe, ceea ce înseamnă să piardă avantajele comerciale pe care le-ar obține. Uh, proiectul de aviz uh, nu poate să fie prea lung. Uh, nu am putut să introduc toate aspectele importante pentru mine. Voi face acest lucru prin anumite amendamente care se vor referi la uh, asistența și sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii în respectarea normelor de combatere a corupției. De asemenea, aceste amendamente se vor referi la, transparent, la transparența în um, acordurile de liber schimb. De asemenea, mi se pare foarte important ca, în măsura posibilităților, să creăm, să încercăm să creăm un mecanism independent de monitorizare care să uh, garanteze o implementare eficientă a mecanismelor anticorupție. Comisia competentă pe fond este AFET. Termenul de depunere a amendamentelor a expirat ieri. Am depus câteva amendamente și acolo tocmai care merg în sensul prezentat deja de mine. Și în încheiere aș dori să spun că sunt deschis oricăror opinii Uh, din partea colegilor și acum sper că o să discutăm acest proiect de aviz. Vă mulțumesc, dau acum uh, cuvântul raportorilor din număr. În primul rând, în numele PP, are cuvântul doamna Saifi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect de aviz. Lupta împotriva corupției este o temă foarte importantă și sosise momentul să fie inclusă și în politica comercială a UE. Munca pe care a început-o uh, Comisia în cadrul negocierilor TTIP a fost o primă etapă și ar fi bine ca de acum încolo Comisia să negocieze prevederi anticorupție în toate viitoarele acorduri comerciale. Comisia a anunțat deja acest lucru pentru modernizarea acordului cu Mexic și profit de ocazie pentru a cere Comisiei și a întreba dacă, așa cum arată în strategia Comerț pentru toți, dacă ne confirmă că astfel de prevederi vor fi dezbătute pe viitor și în noile negocieri. Ar fi important ca statele membre să includă lupta împotriva corupției în mandatul de negociere pe care îl acordă Comisiei în acest sens. Acum, referitor la acest proiect de aviz. A fost prezentat deja de raportor, pentru care îi mulțumim, și vom depune amendamente pentru a completa și preciza anumite aspecte. În primul rând, suntem de acord că politica comercială își aduce contribuția la promovarea unei bune guvernanțe și a valorilor noastre, însă am dori să precizăm și mai mult importanța coerenței între politicile externe ale UE și achiul comunitar în special în lupta împotriva corupției, aceasta eh, trebuind să fie un punct de referință în negocieri. Suntem de acord eh, cu ideea exprimată de a lucra mai mult cu sectorul privat pe această temă. La nivel global, acum, cred că este important să întărim cooperarea internațională ca și UE și să devenim eh, lideri în lupta împotriva corupției, inclusiv la nivelul OMC. Dorim să reamintim de asemenea că sistemul SPG Plus uh, uh, cere ratificarea Convenției ONU uh, a luptei împotriva corupției, de aceea este important să monitorizăm situația SPG Plus și respectarea convenției și implementarea acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum din partea ECR. Domnul Keppel. Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne dăm seama care este impactul negativ asupra comerțului, uh, promovarea uh, concurenței loiale și distorsiunea procedurilor de achiziții publice. Corupția merge mână în mână, practic, cu blocajele de natură birocratice, pentru că, practic, uh, este o modalitate de a evita aceste blocaje birocratice. Credem de aceea că este important ca Uniunea Europeană să abordeze această problemă și în acordurile viitoare să fie inclusă și clauza anticorupție, să fie o temă importantă în cadrul negocierilor, în sinergie cu celelalte politici UE și în legătură cu strategia Comisiei uh, Comerț pentru Toți. Încurajăm și participarea sectorului uh, privat, a societății civile și a celorlalte sectoare uh, pentru lupta anticorupție și în prevederile comerciale. Deci susținem existența unor instrumente care să fie un îndrumar pentru actorii implicați și să-i ghideze. Se sugerează implementarea uh, prevederilor legate de corupție în acordurile comerciale, uh, e vorba de transparența achizițiilor publice, surse de finanțare și așa mai departe. Trebuie totuși să evităm generalizări atunci când se face legătura directă între corupție și drepturile omului, pentru că unele practici de corupție nu au neapărat un impact direct asupra uh, drepturilor omului, așa cum se întâmplă cu corupția în sectorul privat. De asemenea, trebuie să se introducă în acordurile comerciale o clauză anticorupție, așa cum s-a întâmplat cu clauza pentru drepturile omului. Trebuie să ținem cont și de barierele comerciale și aici uh, vorbim despre comerț, nu despre politici, deci ar trebui să ne centrăm în primul rând pe facilitarea comerțului. Mulțumesc! Mulțumesc, nu mai sunt alți raportori din umbră prezenți, dar dumneavoastră înlocuiți un raportor din umbră, vă rog. Da, mulțumesc. Uh, colega mea, Dita, care este raportor din umbră, nu a putut veni astăzi, așa că vreau să vă prezint câteva comentarii din partea dânsei. Dânsa da, salută faptul uh, că raportorul arată că există o legătură între drepturile omului și corupție și că politicile europene ar trebui să includă lupta împotriva uh, comerțului, împotriva corupției în drepturile comerciale. Va face de asemenea sugestii pentru a întări legătura între corupția și mediul de afaceri și uh, pentru a susține pașii care sunt luați deja la nivelul UE. Corupția este o problemă fundamentală pentru economie și societate pentru că e greu să faci afaceri într-o țară în care există corupție, nu doar pentru actorii locali, ci și pentru cei străini. Corupția apare uh, și în uh, domeniul uh, vămilor și de aceea se afectează și mm, regulamentele, licențele, de aceea um, obstaculizează de multe ori investițiile străine într-o anumită țară. Corupția afectează dezvoltarea locală economică a țărilor terțe și în contextul SPG și a acordului de la Cotonou, UE monitorizează deja problema corupției și e nevoie de pași suplimentari pentru a întări angajamentele luate, în special dacă ținem cont de revizuirea viitoare a sistemului SPG. Acordurile comerciale pot juca un rol important pentru a lupta împotriva corupției, întărind transparența, stabilind standarde, și uh, întărind sistemul global comercial. Acestea nu sunt doar instrumente și Uniunea Europeană ar trebui să profite și de acordurile de parteneriat și cooperare sau acordurile de asociere, care ar trebui să fie și ele incluse. Deci sunt de acord cu cei care spun că este o temă foarte importantă, însă noi reprezentăm doar o verigă într-un lanț mult mai lung, uh, deci, uh, grupul nostru va prezenta amendamente și DITA va conduce, practic, amendamentele prezentate din partea grupului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Marice! Și acum din partea GUE. Thank you, Chair. Uh, I also want to uh, convey the message. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru comentariile făcute. Grupul nostru uh, salută acest proiect uh, de text, în special pentru că se ține cont de legătura și uh, consecințele acestei legături între corupție și drepturile omului. De asemenea, uh, corupție și încălcarea drepturilor de mediu uh, și problema egalității la nivel social. Aceste ultime două puncte sunt deseori utilizate în cadrul acordurilor comerciale. Și, practic, acordurile comerciale trebuie să includă astfel de clauze anticorupție, pentru că altfel ar putea întări și mai mult corupția. Deci e nevoie de un aviz mult mai clar în acest sens din partea comisiei noastre. Aș vrea să spun de asemenea că spălarea de bani și afacerile financiare ar trebui să fie și ele reglementate în negocierile comerciale și în acordurile comerciale pe care le încheiem cu țările terțe. Trebuie să spunem cu claritate că nu ar trebui să existe nicio portiță deschisă pentru spălarea de bani în aceste acorduri. Sunt de acord cu colegii care au arătat cât de importantă este transparența în cadrul negocierilor ca un element cheie pentru a avea și mai multă claritate. Acum, în ceea ce privește asistența macrofinanciară, cred că ar trebui să existe o condiționalitate în acordurile comerciale. Aceasta este o condiție sine qua non pentru a putea lupta împotriva corupției. Vă mulțumesc încă o dată și vom lucra cu raportorul și sperăm să ajungem la un rezultat comun, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Sambelt, mulțumesc, domnule președinte. Avem aici în față un raport uh, foarte important. Domnul președinte spunea pe bună dreptate că acest raport uh, are o legătură foarte clară cu dezbaterea anterioară și anume vizita noastră în Ghana și uh, Côte d'Ivoire. Corupția este un adevărat uh, flagel politic și la nivelul societății. Este o adevărată boală cu consecințe negative și care împiedică o bună dezvoltare a acestor țări în special uh, țările cele mai sărace și mai puțin dezvoltate. Deci este un adevărat cerc uh, vicios uh, din care este foarte greu de ieșit. Însă este un aspect extrem de important pentru noi ca și Uniunea Europeană, pentru că noi suntem unul din donatorii cei mai importanți la nivel global. Uniunea Europeană acordă fonduri și sume mari pentru țările sărace, pentru țările în curs de dezvoltare. Discutăm aici despre acorduri comerciale, despre acorduri de investiții, despre tot felul de aspecte economice și cred că tocmai aici avem uh, unul din instrumentele cele mai eficace pentru a putea ajuta aceste state. Însă asistența financiară directă există și ea ca posibilitate. De exemplu, noi uh, acordăm peste 20 de miliarde de euro continentului african. Din păcate însă, o bună parte a acestor uh, sume nu ajung acolo unde ar fi trebuit și, în al doilea rând, chiar dacă banii ajung la destinație, ei nu sunt utilizați uh, întotdeauna în modul cel mai eficient cu putință. Tocmai de aceea este o temă atât de importantă pentru noi, pentru că este în interesul Uniunii Europene să vedem ce se întâmplă cu aceste fonduri. Sunt sume importante și ar fi bine să știm că acești bani sunt utilizați în mod optim. Este, bineînțeles, și în, interiorul, în interesul acestor state, state cu care avem relații diplomatice și economice sau sociale puternice. Aceste țări ar trebui să fie parteneri credibili pentru noi și tocmai de aceea este important uh, să lupte împotriva corupției, să scadă nivelul acestuia. Toate instrumentele pe care le avem pentru a lupta împotriva corupției sunt cu adevărat necesare. Mulțumesc! Um, mulțumesc! Dau acum cuvântul Comisiei. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, bună, dimi- bună dimineața. Salutăm faptul că există acest uh, proiect de aviz din partea Comisiei INTA, prezentat la un uh, moment oportun și pentru propriile noastre activități legate de dezvoltarea unor norme de combatere a corupției care să facă parte din viitoarele acorduri de liber schimb. După cum au spus mai mulți vorbitori, uh, Comisia Europeană s-a angajat în acest uh, sens prin uh, comunicarea publicată deja în octombrie 2015. După cum știți, la momentul respectiv a început acest proces de reflexie concentrat primordial pe TTIP, însă în comunicarea respectivă ne refeream la faptul că vom avea nevoie de asemenea norme în toate viitoarele acorduri de liber schimb, ceea ce așa cum ne-a întrebat și doamna Saif, într-adevăr înseamnă că Comisia preconizează ca aceste norme să fie incluse în viitoarele uh, negocieri și, de exemplu, a făcut acest lucru în contextul modernizării acordului de liber schimb încheiat cu Mexic. Și ideea este, într-adevăr, să propunem aceste norme pentru toate viitoarele acorduri de liber schimb și directive relevante din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere. Cunoaștem foarte bine și scrisoarea semnată de președintele Comisiei INTA uh, Lange pe acest subiect și, uh, după cum am spus, uh, am trecut la acțiuni concrete în ceea ce privește acordul cu Mexicul. Câteva cuvinte pe fond referitoare și la acest proiect de aviz, care se axează, la fel cum o face și raportul Comisiei AFET, pe legătura între corupție și drepturile omului, o corelare într-adevăr importantă. Și noi, înainte, am uh, afirmat că corupția are o importanță mare în subminarea dreptului statului de drept și a bunei guvernanțe și este un obstacol în calea dezvoltării din punct de vedere economic a statelor și mai mulți membri ai Comisiei INTA au menționat uh, Uh, cât de importantă este corupția, mai ales pentru statele în curs de dezvoltare. Drept urmare, aș dori să vă aduc aminte că se depun deja eforturi pentru a consolida uh, lupta împotriva corupției în statele în curs de dezvoltare, mai ales în contextul SPG+. După cum știți, SPG+, includ condiții pentru ratificarea și implementarea un un unei serii de convenții internaționale, printre acestea Convenția Națiunilor Unite pentru a combate corupția. Deja din anul 2014, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă au implementat un mecanism de monitorizare puternic uh, al SPG+, care consistă atât din uh, întrebări în uh, scris, cât și dialog și vizită de monitorizare. Al doilea raport SPG Plus se referă și la măsurile anticorupției, se referă și la punerea în aplicare acestei convenții ONU și, dacă nu mă înșel, acest, cel de-al doilea raport va fi transmis Consiliului și Parlamentului European până la sfârșitul acestui an. De asemenea, după cum s-a menționat, există o legătură puternică între uh, drepturile omului și corupție și în acordul de la Cotonou, a cărui articol 9 leagă atât drepturile omului cât și măsurile de măsurile anticorupție și în articolul 97 este prevăzută demararea unei proceduri de consultări uh, reciproce în cazuri de, uh, grave de corupție. În ceea ce privește acordurile de liber schimb și cum vor reuși să încorporăm normele anticorupție în acestea, aș dori să spun, așa cum au spus-o deja antevorbitorii mei, că trebuie să insistăm în acordul de liber schimb asupra argumentelor economice de a combate corupția, care reprezintă, de fapt, o barieră de facto, o în fața uh, schimburilor comerciale, având un impact negativ asupra creșterii economice. Trebuie să fim precauți în același timp. În acordul de liber schimb, lupta anticorupție trebuie să se regăsească în domeniile uh, relevante pentru schimburile comerciale. Văm, achiziții publice, regulile de acordare a licențelor, așa cum au spus deja și mai mulți membri ai Comisiei INTA. În ceea ce privește acum abordarea noastră de bază, aș dori să reiterez asupra necesității de a exista o aliniere între achiul comunitar, regulile interne de funcționare a Uniunii Europene și acțiunile externe. Convenția Națiunilor Unite de combatere a corupției este deosebit de importantă pentru că este semnată și ratificată de toate statele membre ale Uniunii Europene, cât și de Uniunea Europeană în sine. Însă atunci când vine vorba de norme și standarde specifice, trebuie să vedem dacă există, um, nu trebuie să uităm că există standarde europene, un acquis comunitar pe care trebuie să-l um, apărăm și în exterior un exemplu concret, protejarea avertizorilor de integritate. Va trebui să ne gândim foarte bine cum reușim să promovăm standardele de protejare acestor avertizori de integritate și în acordurile de liber schimb. După cum știți, nu există încă norme comune în Uniunea Europeană pe acest subiect. Tocmai de aceea, Comisia a lansat deja o consultare publică și am început activitățile în cadrul colegiului care să ne permită să venim cu o propunere în acest sens până la sfârșitul acestui an. Însă trebuie să fim foarte precauți cât de departe, departe merge cu asemenea prevederi într-un acord de liber schimb. Trecând acum la pierderea unor beneficii și respectarea caracterului obligatoriu acestor norme. Dacă ne uităm la SPG, nu trebuie să uităm că SPG-urile sunt un instrument uh, cu caracter unilateral. Acordurile de liber schimb au un caracter uh, dual. Deci, uh, caracterul obligatoriu este important, mai ales în, și din punctul de vedere al dreptului penal, care este un subiect delicat nu doar în statele partenere ale Uniunii Europene, dar și în Uniunea Europeană. O să venim în curând cu propuneri concrete din acest punct de vedere în următoarele luni. Așteptăm cu nerăbdare aprofundarea dialogului pe acest uh, subiect cu Parlamentul European. Se pregătește un atelier pe care va discuta tocmai legăturile între măsurile anticorupție și schimburile comerciale și, după cum am spus, Aștept cu nerăbdare uh, discuțiile viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Carolin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru numeroasele propuneri și idei formulate. Obiectivul este de a avea o combatere eficace a corupției în statele membre. Din acest punct de vedere, avem nevoie de mai multe măsuri și Măsurile obligatorii pentru mine sunt importante, pentru că în lipsa acestora lucrurile nu vor funcționa. Trebuie să ne concentrăm pe implementarea și monitorizarea acestor măsuri anticorupție și dacă acestea nu sunt uh, respectate, consecințele trebuie să fie foarte clare. Mi se pare de asemenea foarte important implicarea societății civile și să, că trebuie să țină cont de interesele sectorului privat, după cum a spus și reprezentanta Comisiei, uh, prote- protecția avertizorilor de integritate trebuie să fie reglementată în mod uniform odată pe plan european pentru a putea să impunem asemenea standarde comune, uh, comune și în relațiile cu partenerii externi. Am auzit uh, propuneri foarte interesante pe care o să încerc să le includ în proiectul de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul Termenul limită de depunere al amendamentelor este data de 8 mai la ora 12 și în data de 30 mai vom vota. Trecem acum la punctele 10 și 9, o dezbatere comună privind uh, acordul cu Cuba. Am insistat foarte mult ca și comisia noastră să poată depune un proiect de aviz uh, raportului uh, Comisiei Competentă pe Fond Tafet și dau cuvântul raportorului, domnul Băga. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă aduc aminte că în ianuarie deja am discutat acest subiect și acum discutăm despre primul acord bilateral între Uniunea Europeană și Republica Cuba. Acest acord conține trei Uh, dimensiuni, dialogul politic, apoi cooperarea și dialogul specific sectorial, mm, unde se regăsesc foarte multe aspecte, integrarea regională, cooperarea regională și uh, cooperarea în domeniul comercial. Desigur, dacă este să intrăm într-o discuție detaliată, trebuie să înțelegem că, pe de o parte, Uniunea Europeană este uh, cel mai important parteneriar comercial al Republicii Cuba este, Cuba este cel mai important investitor străin în Cuba, chiar dacă uh, discutăm de sume uh, reduse. Apoi, dacă discutăm despre dimensiunile comerciale ale acestui acord de cooperare și de dialog politic, trebuie să înțelegem că nu există schimburi comerciale atât de extinse. Există multe probleme legate de uh, depășirea barierelor în fața schimburilor comerciale, însă nu a existat un interes din partea Republicii Cuba pentru a ajunge la un fel de acord de liber schimb uh, similar cu acordele de liber schimb încheiate cu alte state din regiunea respectivă. Deci nu putem să comparăm acest acord cu alte acorduri de liber uh, schimb sau acordul de parteneriat uh, economic încheiate cu alte state din Marea Caraibelor. Când, pentru că toate activitățile de import-export se desfășoară prin intermediul unor uh, agenții de stat. Și apoi aș dori să atrag atenția asupra statului că condițiile cadru pentru activitățile private nu s-au îmbunătățit uh, atât de mult în ultimii ani, chiar dacă există evoluții pozitive din acest punct de vedere. Um, există, în există într-adevăr noi posibilități pentru uh, desfășurarea unor activități din partea unor lucrători independenți. 25% uh, 25% a terenului agricol acum este în uh, proprietatea, în proprietatea particulară și acești 25% sunt responsabili pentru 50% din producția agricolă, de exemplu. Condițiile pentru investițiile străine directe se vor uh, schimba. Obiectivul guvernului este de a atrage aproximativ 2,5 miliarde de investiții Uh, direct în fiecare an pentru a ajunge la o creștere economică care să depășească 5%. Există deja mai mult de 250 de consorții comune din Spania și America Latină, de exemplu. Pe de altă parte, condițiile cadru pentru investițiile străine directe nu sunt uh, facilitate prea mult ținând seama de condițiile de muncă, de sistemul centralizat de licențe de export și de import. Deci, din 2005, investițiile, chiar dacă uh, includem și crearea unor zone speciale de interes economic, nu s-au dezvoltat uh, respectând potențialul existent. Am menționat și alte um, deficiențe legate de schimburile comerciale și investițiile posibile. Cred că ați putut să, să, să citiți proiectul de aviz pe care l-am pregătit și dacă nu mă înșel, la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii uh, viitoare este termenul de depunere al amendamentelor. Ținând seama de discuțiile anterioare, am dorit să uh, salut acest nou acord, să salut principiul în temeiul căruia preconizăm ca atât Comisia cât, cât și Serviciul European de Acțiune Externă vor respecta prerogativele Parlamentului European, că ne vor uh, informa la timp și înaintea punerii în aplicare unor a acestui acord, pentru ca și Parlamentul să-și poată da acordul. În proiectul de aviz discutăm și despre sistemul economic, despre neces- necesitatea unei liberalizări ulterioare pentru a ajunge la mai multe investiții străine directe, la o liberalizare a, a exporturilor. Discutăm și despre rolul OMC. Salutăm dialogul privind drepturile omului, care Um, a devenit o, standard, o clauză standard în aceste tipuri de acord. Trebuie să, facem, trebuie să se facă mai multe din punctul de vedere al respectării drepturilor sindicatelor, din punctul de vedere al respectării mediului înconjurător. Ca o contribuție personală, cred că mai avem o cale lungă de parcurs în urma cu două săptămâni a fost uh, organizată o audiere prezidată de mine și unul din invitați, doamna Berta Soler, care este o laureată a premiului Saharov în anul 2005, nu a putut, nu a primit permisiunea de a călători pentru a participa la această audiere. Este o realitate politică și uh, trebuie să atrag atenția și asupra faptului că avem nevoie de o foaie de parcurs în cadrul acestui dialog politic privind drepturile omului. Mulțumesc, domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru pregătirea acestui proiect de aviz, care conține câteva elemente importante. Al doilea punct, care descrie practica de a nu a respecta normele privind uh, investițiile, înainte ca Parlamentul nostru să-și uh, să ofere consimțământul, este o clauză care ar trebui să fie extinsă în toate aceste acorduri de liber schimb. Un alt punct important este punctul 6. Cred că Republica Cuba, într-adevăr, ar trebui să ratifice și să respecte normele Organizației Internaționale a Muncii, astfel încât să nu mai fie permisă niciun fel de formă de exploatare a forței de muncă. Însă, pentru mine cel mai important lucru este ceea ce a spus uh, la sfârșit, drepturile omului. Parlamentul European decernează în fiecare an uh, premiul Saharov și, după cum a spus, o laureată acestui premiu nu a putut să vină la Bruxelles săptămâna, săptămâna trecută și noi trebuie să sprijinim a, uh, lup, să-i sprijinim pe cei care luptă pentru libertate, pentru că toți acești dizidenți politici plătesc un preț înalt. Familiile, ei și familiile lor sunt persecutați, sunt uh, trimiși la închisoare, uh, unii intră în uh, greve ale foamei, unii își pierd viața în circunstanțe niciodată clarificate și până la urmă trebuie să ne întrebăm cine are de câștigat în urma acestui acord și sper că răspunsul pe care putem să dăm este că cetățenii din Cuba sunt cei care au de câștigat și nu regimul care îi uh, persecută. Mulțumesc. Mulțumesc, Maricea. Mulțumesc, vă transmit poziția colegei mele, Dita, din nou, care are următoarele de spus. După 20 de ani, Uniunea Europeană a decis să aibă o nouă abordare față de Cuba prin PDCA, care ar putea să însemne, să însemne începutul unei noi ere de cooperare și de uh, relații comerciale. Dita ar dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz care insistă atât asupra importanței drepturilor, situației drepturilor omului și asupra importanței liberalizării economice. Cuba trece printr-o perioadă de transformare. Cu toate acestea, indiferent de cât de mult am, salutăm această transformare, Republica Cuba nu poate să meargă înainte decât incluzând uh, toți uh, cetățenii în acest proces. Chiar dacă ne deschidem uh, față de Cuba, nu trebuie să fim naivi. Nu trebuie să, însemn, să însemne că facem compromisuri în ceea ce privește valorile fundamentale. Nu trebuie să uh, păstrăm tăcerea atunci când vine vorba de persecutarea dizidenților politici, care a continuat, dacă nu chiar s-a agravat în ultimii ani. Putem să fim de acord cu un acord care să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor din Republica Cuba. Și pentru acest lucru, Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze respectarea obligațiilor uh, legate de drepturile omului de către Republica Cuba. Pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor trebuie să uh, să facă mai mult pentru liberalizarea economiei, să fie respectate norme clare pentru investiții, investițiile uh, străine Trebuie să fim cât mai ambițioși pentru a îmbunătăți, îmbunătăți situația economică, dar și situația drepturilor omului prin uh, punerea în aplicare a acestui acord. Grupul nostru politic va depune amendamente în acest sens pentru îmbunătățirea textului, însă cred că acest uh, proiect de aviz merge uh, pe calea bună. Mulțumesc, domnul Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru textul prezentat într-un moment care mi se pare absolut crucial dacă ținem cont de aspectele istorice în relația noastră cu Cuba și procesul de tranziție în care se află Cuba de ceva ani încoace, în special din 2011. Trebuie să ne reamintim că nu e vorba aici de un acord comercial, ci un acord politic și de cooperare cu Cuba, care dorește să exercite o putere de influență din partea UE uh, după ce am renunțat la poziția comună uh, care era în picioare din 1996 către o tranziție democratică care să respecte drepturile omului în Cuba. Acest acord politic trebuie să semnaleze cu claritate uh, obiectivele sale într-un moment care spuneam că este absolut esențial pentru că uh, din toate părțile uh, planetei, toată lumea se uită cu atenție la ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, uh, nu uh, putem face doar declarații frumoase, pentru că Uniunea Europeană are deja relații la nivel bilateral. 22 de state membre au practic relații bilaterale cu Cuba la ora actuală. Deci acest acord politic de cooperare are uh, dorința de a influența într-un fel procesul de tranziție și mai mult decât atât se ofere un cadru de certitudine juridică în cadrul relațiilor bilaterale deja existente, relații care practic s-au dublat din anul 2009 până în 2015. Prin acest raport încercăm practic să arătăm care este poziția politică a Parlamentului European, care nu trebuie să fie neapărat uh, o poziție uh, copy-paste după poziția Consiliului a statelor membre, ci o poziție independentă, ținând cont de interesele generale ale cetățenilor europeni și profitând de această oportunitate istorică pe care o avem în relația cu Cuba. Este un moment uh, esențial, uh, mai ales uh, în contextul actual al noii administrații americane. Mm, trebuie să vedem ce va face noua administrație Trump față de Cuba trebuie să ținem cont și de schimbările care apar în relațiile dintre Rusia și China și Cuba. Și în acest context global, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție puternică, independentă, pentru a putea impune valorile și principiile noastre la nivelul comunității internaționale, așa cum am încercat întotdeauna să o facem prin acordurile internaționale pe care le-am semnat. Bineînțeles, dorim să promovăm democrația, să îmbunătățim uh, situația drepturilor omului, să promovăm uh, protecția lucrătorilor și drepturile lucrătorilor în general, ținând cont de uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii, pentru că acestea sunt drepturi fundamentale. Iată de ce cred că nu este necesar și grupul meu politic a arătat acest lucru în toate acordurile pe care le-am semnat. Noi suntem cu adevărat uh, susținători uh, fervenței drepturilor omului. Însă considerăm că în acest acord Există deja un cadru uh, pentru drepturile omului în Cuba și deci nu e nevoie de o nouă foaie de parcurs, așa cum a fost în celelalte acorduri comerciale care au fost încheiate între UE și alte state terțe. Deci, uh, trebuie să spunem, uh, să dăm undă verde acestui proces de normalizare a relațiilor bilaterale, să mizăm pe dialog uh, și pe cooperare pentru a reforma societatea. Pentru că dacă dăm dovadă de generozitate, de inteligență față de Cuba, e clar că vom uh, putea marca o schimbare nu doar la nivelul relațiilor bilaterale, ci și în uh, istoria noastră occidentală. Mulțumesc! Ignacio Granel. Îi dau cuvântul comisiei, uh, respectiv domnului Ignacio Granel domnule președinte. Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt pentru a face două comentarii. În primul rând, Comisia este de acord cu analiza făcută de raportor în ceea ce privește aspectele comerciale. E adevărat că din punct de vedere uh, comercial uh, aspectele nu sunt prea relevante, Uh, e vorba aici de uh, perspectiva națiunii cele mai favorizate din cadrul OMC-ului. Însă există anumite prevederi de cooperare care pot fi interesante pentru ca Cuba să intre în sistemul comercial internațional. Bineînțeles, uh, dacă există voință în acest sens din partea Cubei pentru a implementa cu adevărat aceste prevederi. La capitolul drepturile omului, care a fost practic menționat de toți vorbitorii de aici. Pot să spun că acest uh, acord prevede uh, cooperarea uh, și dialogul în domeniul drepturilor omului, în special la capitolul democrație, drepturile omului și bună guvernanță. Însă, mai important decât atât, scopul principal al acestui acord este de a crea un cadru de îmbunătățire a dialogului și a cooperării cu Cuba. Este vorba de un instrument prin care Uniunea Europeană se va afla într-o poziție mai bună pentru a susține aceste procese în curs în Cuba și pentru a promova interesele și valorile noastre. Implementarea acordului va oferi stimulentul necesar pentru un dialog constructiv pe teme importante, cum ar fi, de exemplu, respectarea drepturilor omului, libertăți fundamentale și promovarea democrației. Și aici cred că multe vor depinde de felul în care vom implementa în mod activ sau nu acest acord și rolul activ jucat de instituții, așa cum uh, se prevede în acord. Mulțumesc! Da, și câteva uh, comentarii suplimentare din partea serviciului SEAE, Christoph Fisner. Da, mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un acord uh, pe care îl avem cu Cuba, pentru că obiectivele noastre față de Cuba nu s-au schimbat, susținerea drepturilor omului și a democrației în general. Avem uh, dialogul pentru drepturile omului, care a fost uh, lansat în mod uh, formal și care a dus la rezultate interesante și care va fi instituționalizat și acesta este un rezultat important pentru noi. Vom monitoriza în mod activ uh, ce se întâmplă în acest domeniu, în Cuba, și este foarte important ca și Parlamentul European să-și joace rolul activ în acest domeniu. Un rezultat uh, bun este că Cuba și-a declarat uh, voința de a aplica în mod provizoriu acest acord și aceasta va permite utilizarea uh, fondurilor din uh, instrumentul european pentru democrație. Pe scurt, e clar că acesta nu este punctul final, este un început al relației noastre, e nevoie de uh, strategie, de perseverență și aceasta ne va permite să ajutăm Cuba să ajungă la o societate modernă și democratică în beneficiul cetățenilor de acolo. Mulțumesc, uh, doamna Sadin, domnul Sadin din partea ECR. Vă rog. Mulțumesc. Noi susținem mesajele politice care sunt prezentate în acest aviz. Vom prezenta totuși și câteva amendamente minore însă. Noi considerăm că există două poziții principale aici pe care ar trebui să ne centrăm. În primul rând, uh, Uh, chestiunea comercială și, în al doilea rând, contextul geopolitic. Ambele sunt importante. Bineînțeles, uh, comerțul internațional este uh, important la un nivel mediu la ora actuală. Trebuie să ținem cont de birocrația excesivă, lipsa de reglementare, transparență și toate celelalte chestiuni care țin de cadrul de reglementare care nu este suficient de asemenea, faptul că statul și companiile de stat uh, distorsionează uh, concurența, problema corupției și um, economia ilegală sau în umbră. Suntem uh, conștienți, pe de altă parte, de ce se întâmplă din punctul de vedere a drepturilor omului. Există schimbări pe care le așteptăm la nivelul leadership-ului actual cubanez. Există și problema crizei uh, economice uh, din Venezuela, uh, care a susținut mult timp la Havana, în special în domeniul, în sectorul energiei. Și există, deci, evenimente îngrijorătoare din acest punct de vedere. S-ar putea pune și problema um, schimbării de atitudine din partea SUA față de administrația anterioară americană. Toți acești factori trebuie să fie incluși în noua ecuație, văzuți în context și, așa cum spuneam și mai devreme, vom uh, traduce toate aceste aspecte în amendamente pe care le vom uh, prezenta într-un mod cât se poate de constructiv. Ca întotdeauna. Mulțumesc, uh, domnul Böge. Nein, bedanke mich äh, für die äh, Anmerkung. Vreau să mulțumesc pentru aceste comentarii și uh, îmi permit uh, să spun, pe baza întâlnirilor deja avute de către mine. Îmi permit să spun așadar că dialogul despre care vorbea SAE ar trebui să implice nu doar guvernul, ci și societatea civilă. Mulțumesc! Într-adevăr, este nevoie mai mult decât nevoie de așa ceva. După cum am spus, termenul uh, limită de depunere a, amende, a amendamentelor este data de 5 mai, ora 12. Și vă amintesc că amendamentele ar, fi, ar trebui să fie depuse în limba engleză, pentru că nu mai prea avem mult timp la dispoziție. Deci, vinerea aceasta, data de 5 mai, amendamentele ar trebui să fie în engleză. Acum trecem la punctul 11, următorul raport al domnului Böge. Este vorba despre bugetul general pentru anul 2018. Aveți cuvântul. Frage sollte der Kollege Muresan als Generalberichterstatter. Mă întreb dacă domnul Mureșan n-ar trebui să fie și el alături de noi astăzi. El este raportorul general. Bine, vreau doar să știu ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, mai avem puțin timp la dispoziție. Mai întâi de toate, probabil că știți cu toții că negocierile privind revi- revizuirea CFM-ului, situația a fost blocată de către Italia și asta anul trecut. Anul acesta, lucrările sau negocierile sunt blocate de către Regatul Unit. Acum, dacă acest blocaj va fi îndepărtat odată cu uh, încheierea procesului electoral din uh, Regatul Unit, nu pot să vă spun. Și lucrurile acestea sunt uh, foarte importante pentru noi, pentru că cele decise ar trebui să aibă un efect asupra bugetului din 2018. Deci, iată, și exercițiul financiar pe 2018 este blocat de blocajul de la revizuirea CFM-ului. Dar, indiferent de situație, trebuie să vedem care sunt liniile directoare care au fost aprobate de către plen Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că, în special articolul 19 cu privire la criza migratorie, articolul 21 cu privire la politica de vecinătate și acordurile de vecinătate, articolul 25 cu privire la finanțarea instrumentelor uh, speciale, și, uh, bineînțeles, alături de acestea mai avem și uh, efectul bugetar uh, asupra, din perspectiva acțiunilor externe, sunt importante. Să nu uităm că am discutat despre raportul privind corupția și, de altfel, domnul Seinfeld, Seinfeld a tras atenția asupra acestui fapt și anume cum anume procedăm în cazul în care dorim să stabilizăm anumite state din vecinătate prin uh, politica comercială, care sunt proiectele pe care le finanțăm. Uh, oferim asistență bugetară sau mai degrabă sprijinim uh, proiecte, anumite proiecte. E important să avem informații cât se poate de clare pe ambele paliere pentru a vedea care este măsura cea mai eficientă cu putință. După aceea se pune întrebarea ce se va întâmpla pe viitor în ceea ce privește Brexitul, flexibilitatea bugetară și uh, articolul 26, respectiv uh, viitorul CFM. Deci și din punctele acestea de vedere poate că am putea adăuga câte ceva. Și cred că anunțul uh, comisarului Miles, Malmstrom după blocarea tratatului transpacific de către uh, președintele Trump, deci anunțul comisarului cu privire la o concentrare a Uniunii Europene asupra acestei regiuni a lumii, bineînțeles că genul acesta de declarație va avea implicații bugetare. Trebuie să ne întrebăm ce personal ce fonduri sunt necesare pentru a demara astfel de proiecte. Deocamdată suntem în faza de cristalizare a ideilor, n-am scris încă nimic, aștept comentariile colegilor. Mulțumesc și acum îl salut pe raportorul general pentru buget. Este vorba despre domnul Mureșan, căruia îi dau imediat cuvântul. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, thank you, Chairman, uh, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația din această dimineață. Am venit aici pentru a prezenta colegilor care sunt principalele priorități pentru bugetul Uniunii pentru anul 2018, pe măsură ce le-am adoptat în raportul meu la plenara din martie, cu o majoritate foarte clară la Strasburg. Însă, mai mult decât atât, dincolo de aceste priorități, aș vrea să aud din partea colegilor de la această comisie care este realitatea din punctul dumneavoastră de vedere pentru domeniul de care sunteți responsabili și care ar trebui să fie prioritățile în acest domeniu de responsabilitate pe care ar trebui să le întărim la anul. Printre prioritățile pe care le-am prezentat pentru bugetul pe 2018, în primul rând se află două chestiuni prioritare. În primul rând, e vorba de creșterea economică și ocupare și, în al doilea rând, securitatea cetățenilor. Cred că tocmai asta așteaptă cetățenii europeni din partea UE. Locuri de muncă, deci stabilitate economică și securitate. Cum vom atinge însă aceste obiective? În primul rând, locuri de muncă. Noi credem că e vorba în primul rând de sectorul privat, de IMM-uri care creează locuri de muncă, deși responsabilitatea noastră este să le punem la dispoziție o economie puternică de încredere pentru sectorul privat, deci e nevoie de infrastructură, inovare, susținere pentru IMM-uri, pentru spiritul antreprenorial, pentru tineri, pentru a face față șomajului în rândul tinerilor și așa mai departe. Programul pe care îl vom întări la anul include uh, Orizont 2020 pentru cercetare și dezvoltare, mecanismul de conectare a Europei pentru infrastructură, COSME pentru IMM-uri și dorim să întărim și programul Erasmus, pentru că nu e vorba doar de un schimb uh, făcut între studenți, ci datele statistice ne arată că peste 60% din uh, angajatori Uh, valorează pozitiv uh, experiența internațională în uh, CV-ul tinerilor. Deci aceasta îți îmbunătățește șansele de a avea acces la un prim loc de muncă. Inițiativa de ocupare a tinerilor și aici a existat un angajament foarte clar în revizuirea CFM-ului pentru a aloca 1,2 miliarde de euro suplimentare până la sfârșitul acestui CFM pentru că e important să fim alături de tineri și dacă dăm crezare și raportului venit din partea Curții de Conturi, ne-am dat seama că e nevoie de o îmbunătățire, de o actualizare a acestui program pe care trebuie să fim în stare să o facem, astfel încât să cheltuim banii cât mai eficace cu putință. Acum, al doilea pilon, securitatea cetățenilor. După cum știți, dragi colegi, Uh, provocările la rubrica 3 și 4 sunt foarte mari, pentru că sumele de care dispunem sunt foarte mici. Um, am avut deja uh, foarte multe de făcut de la începutul actualului CFM, deci întrebarea care se pune este cum putem atinge obiectivele cu resursele limitate de care dispunem. Cum o putem face? În primul rând, susținând acțiunile pregătitoare care au fost prezentate de Comisia Europeană, pentru că aceasta utilizează efectele de sinergie în uh, cercetarea apărării. Deci ar trebui să nu mai cheltuim de 28 de ori banii pentru aceleași uh, domenii în fiecare stat membru, ci să o facem o singură dată la nivelul Uniunii. În al doilea rând, să întărim agențiile cu responsabilități în domeniul JAI. Frontex, Europol, Eurojust, EASO, care ar duce la o mai bună protejare a frontierelor externe și la un flux de informații mai bune referitor la uh, terorism, trafic cu persoane, trafic cu arme și așa mai departe. În al treilea rând, îmbunătățirea securității în uh, țările uh, vecine nouă vecinătatea estică și sudică am văzut că Federația Rusă este din ce în ce mai agresivă și de asemenea există și provocări uh, din uh, partea de est cu problema refugiaților și a migrației. Anul trecut, uh, cu Comisia de Bugete, am vizitat uh, Uh, Iordania și Libanul. Și ne-am luat un angajament pentru a combate cauzele principale ale migrației, pentru că oamenii părăsesc aceste țări din cauza problemelor de educație, sănătate, infrastructură, probleme cu aprovizionarea cu apa și așa mai departe. Deci, pentru a pune capăt cauzelor care duc la migrație, Uh, este o chestiune esențială inclusă în ghidul meu și, în al doilea rând, ar trebui să investim în aceste țări pentru că obținem mai mult pentru fiecare ban pe care îl investim acolo direct decât cu ba- aceiași bani pe care îi uh, investim pentru cei care ajung aici în UE. Deci managementul uh, direct în țările de origine reprezintă un cost mult mai mic decât managementul refugiaților la nivelul Uniunii. Și mulți din refugiații sirieni din uh, regiune ne spun că atunci când războiul se va termina, doresc să se întoarcă la ei acasă, nu să rămână acolo. Încă două chestiuni pe care aș vrea să le abordez pe scurt. În primul rând, revizuirea CFM-ului 2014-2020. Atunci când uh, s-a ajuns la un acord în 2013 asupra actualului CFM. Multe din evenimentele care au apărut uh, de atunci până acum, probleme de securitate, provocări legate de migrație, toate aceste evenimente nu puteau fi anticipate. Deci revizuirea CFM-ului este importantă și o marjă de flexibilitate. De exemplu, la rubrica 4 ne-ar permite încă 1,4 milioane de euro de cheltuieli suplimentare în, de exemplu, acordul de parteneriat, 250 de milioane pentru acțiune externă, aceleași sumă pentru asistență macrofinanciară și îmbunătățirea mandatului de împrumut extern al BEI. Atunci când am negociat cu Consiliul revizuirea CFM-ului, am ajuns la un acord să ne facem rapid treaba aici la Parlament, și ce s-a întâmplat la Consiliul. La Consiliul de Afaceri Generale trebuia să se ajungă la un acord săptămâna trecută, însă Regatul Unit a blocat totul din cauza alegerilor. Bineînțeles, uh, faptul că nu adoptăm uh, revizuirea pe ansamblu ne va face să ne confruntăm și mai greu cu aceste provocări și va avea consecințe și uh, în uh, uh, alte domenii, pentru că avem problema cu 100 de milioane suplimentare pentru COSME, pentru IMM-uri, de asemenea banii suplimentari pentru Orizont 2020, inițiativa ocupării tinerilor. Toate aceste inițiative trebuie să primească bani suplimentari, deci e important să le adoptăm cât mai repede cu putință. În ultimul rând, fondurile fiduciare, acele trust funduri. Noi la Comisia de Bugete uh, nu am fost mulțumiți de felul în care s-au lansat aceste fonduri. Știu că este o situație urgentă care a impus uh, condiții speciale, însă autoritatea bugetară a trebuit să accepte 500 uh, de milioane pentru autoritatea de refugiați pentru Turcia, Uh, am aflat după aceea că de fapt era vorba de o sumă dublă, acest lucru e de neacceptat. Bineînțeles, s-a întâmplat în circunstanțe excepționale, însă felul în care se gestionează aceste fonduri fiduciare trebuie să se îmbunătățească. Comisia ne informa și ne informează acum în mod regulat asupra ceea ce se întâmplă, asta în primul rând. În al doilea rând, reprezentanții Parlamentului vor fi invitați la nivelul comitetelor directoare uh, pentru aceste trust funduri pentru a crește transparența este un semnal foarte bun, însă rămâne în continuare problema angajamentelor pe care ni le-am luat pentru că aceste angajamente reprezintă din bugetul Uniunii 1,1 miliarde de euro în circunstanțe foarte dificile și, după cum spuneam, trebuie să cheltuim mult mai mult decât anticipam în 2013 și statele membre nu doresc să pună bani noi pentru noi priorități. Deci noi ne-am făcut uh, munca, dar uh, statele membre nu au pus decât 170 de milioane până la ora actuală. Este de neacceptat și nu e suficient la fața locului pentru că multe din proiectele pe care le avem, de exemplu în domeniul educației, pentru acestea e nevoie de predictibilitate. Și uh, agențiile de Națiunilor Unite, de exemplu, care acționează la fața locului, trebuie să știe pe ce bani uh, pot conta și dacă sunt disponibili la anul sau nu. Iată deci uh, comentariile din partea mea Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea pe care am avut-o de-a lungul anului, pentru că după ce Comisia și-a publicat uh, la sfârșitul lui mai, după ce va publica proiectul de buget la sfârșitul lui mai, vă voi spune care este avizul nostru și aștept, bineînțeles, uh, și avizul pe care îl veți prezenta în mod uh, formal. Domnul Băghe este raportor pentru aviz și uh, este și uh, membru al Comisiei de Bugete. Trebuie să rămânem în contact. Știu că Comisia dumneavoastră a prezentat două proiecte pilot pentru Comisia de Bugete, pe care le transmitem mai departe Comisiei pentru o preevaluare și dacă sunt evaluate bine, deci A sau B, de către Comisie, atunci le putem include în lista finală de proiecte pilot. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și aștept acum să avem o dezbatere interesantă. Mulțumesc foarte mult, domnule Mureșan. Dragi colegi, nu mai avem prea mult timp la dispoziție, așa că vă rog să fiți cât de succinți cu putință. Domnul Martin, vă rog. Voi fi succintă, voi citi textul uh, raportorului nostru din umbră și este un, uh, un text foarte scurt. Uh, Politica comercială, spune doamna, este unul dintre cele mai importante instrumente de afaceri externe a Uniunii Europene. Pe de o parte, promovează dezvoltarea economică în statele partener și în același timp întărește relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, statele partener. Tocmai de aceea bugetul pe anul viitor trebuie să conțină uh, fonduri suficiente pentru o agendă de politică comercială ambițioasă. Socialiștii și democrații eh, au cerut întotdeauna o bună implementare, o bună aplicare a fondurilor și tocmai de aceea, iată, de data aceasta, susținem faptul că monitorizarea trebuie să fie una mai severă. E important ca eh, accentul să se pună pe acordurile de liber schimb. Dacă nu vom putea să ne concentrăm pe aceste acorduri, atunci uh, e clar că producătorii noștri nu vor avea de câștigat. În ceea ce privește rutele de migrație, aș vrea să subliniez uh, importanța comerțului și uh, dezvoltării, strategiei de dezvoltare, care sunt esențiale în context. Și în final, e important să ne concentrăm asupra politicilor uh, care guvernează sau vizează egalitatea de gen. Nu e nevoie doar de texte, ci e nevoie și de bani necesari pentru punerea în aplicare a acestor uh, proiecte. Uh, sper din tot sufletul că ați înțeles care e mesajul meu. Domnule Sahradil, doriți să interveniți? Nu? Marichie. Da, mulțumesc. Pe scurt. În ceea ce privește fondul mandat uh, și uh, fondurile externe, știu că avem un grup de lucru pe tema aceasta, deci nu mă voi referi uh, la aceste subiecte, mai avem timp să le tratăm, mai avem timp să le tratăm. În ceea ce privește politica de comercială, da, e nevoie de o schimbare profundă a relațiilor geo- geopolitice. Iată, în momentul de față, uh, Uh, Uniunea Europeană are un rol de jucat, un rol pe care trebuie să și-l asume. Am, uh, trebuie să ne gândim în momentul de față dacă Comisia Europeană are resursele necesare, mă refer la personal, dar și buget pentru a se ocupa de această politică comercială. Pentru că nu doar că a crescut numărul de negocieri purtate, ci în plus și datorită nouă, în plus a crescut dorința de informații, de angajament din partea opini opiniei publice. Deci, E nevoie să ținem cont de lucrul acesta. E drept că informațiile de care dispun negociatorii poate nu sunt uh, uh, relevante pentru opinia publice, publică, dar totuși aceste informații trebuie să fie transmise, uh, toată lumea trebuie să se înțeleagă, uh, e, inform- e nevoie de schimb de informații, de angajament și mă întreb dacă Comisia Europeană este pregătită pentru așa ceva. Bineînțeles, consider că uh, statele membre trebuie să contribuie aici. De ce? Pentru că ele oferă mandatul necesar Comisiei Europene de a negocia în uh, numele nostru al tuturor, dar dacă oferă acest mandat, atunci cred că statele membre trebuie să le și explică, explice cetățenilor și companiilor lor ce se întâmplă. Comisia nu poate să se ocupe de toate, dar uh, e important ca responsabilitățile Comisiei să fie finanțate. Cam acesta este mesajul meu uh, și, bineînțeles, cred că vă așteptați la genul acesta de, de mesaj. Mulțumim, domnul Uh, Helmut Scholz. Mulțumesc și eu vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare introductivă, care e mai mult decât atât. M-aș concentra pe două aspecte. În primul și în primul rând, provocarea reprezentată de Brexit. Trebuie să vedem cum vom finanța pe viitor toate aceste responsabilități, inclusiv cele care vizează comerțul internațional. Mai mult, ca sigur, mai mult ca sigur va trebui să discutăm din nou despre o întărire a resurselor proprii ale UE. E important să discutăm despre cota parte la bugetul Uniunii Europene a resurselor proprii. Și acum ajung la al doilea subiect pe care vreau să-l pun în discuție. Grupul meu nu este de acord cu alocarea de fonduri uh, noi și noi uh, sectorului aprobie, a, a, apărării. De asemenea, în ceea ce privește combaterea uh, cauzelor crizei, nu trebuie, crizei migratorii, nu trebuie să se limiteze la dimensiunea sudică și estică a vecinătății noastre. Am fost de curând într-o misiune în, în Ghana și în uh, coasta de Fildeș și acolo omologii uh, noștri ne-au spus că trebuie să regândească politica și relația pe care o au cu Uniunea Europeană tocmai pentru a îmi pentru a preîntâmpina anumite fenomene migratorii. Deci ce vreau eu să spun eu? Uh, vreau să spun că um, finanțând mai degrabă acordurile economice am, cu astfel de state, am putea să ne creăm aliații aliați în lupta împotriva migrației ilegale. Sunt de acord cu Maritie, uh, Consider că toate lucrurile pe care le negociem trebuie să fie uh, raționale și bine fundamentate și acesta este aspectul pe marginea căruia trebuie să lucrăm, zic eu, cu raportorul. Trebuie să vedem care sunt uh, contribuțiile pe care le poate aduce comisia noastră. Mulțumesc. Uh, Verzii au și ei uh, comentarii? Nu? Atunci urmează comisia. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, voi fi foarte succintă. În momentul de față, după cum știți, nu s-a adoptat propunerea Comisiei de Buget, prin urmare ne putem baza doar pe propunerea uh, făcută de către DG Trade în uh, contextul uh, compilării informațiilor necesare pentru propunerea finală a Comisiei Europene. Într-adevăr, toate aspectele pe care le-ați pus în discuție astăzi se numără printre prioritățile noastre. Le vom analiza cu atenție, cu bugetul nostru operațional limitat, e drept. E drept că agenda politică, de politică comercială devine din ce în ce mai amplă, mai complicată. Bugetul nostru operațional este unul mic, dar în același timp uh, folosim toate instrumentele regionale și bilaterale pe care le avem la dispoziție. Cu ajutorul acestora evaluăm punerea în aplicare a acordurilor noastre comerciale. Monitorizăm, de asemenea, acordurile de parteneriat economic pe care le negociem și, în cazul în care bugetul va fi adoptat uh, pe liniile pe care le-am propus noi, în anul viitor ne vom concentra pe activitățile de comunicare și uh, ne vom concentra în special pe IMM-uri. Considerăm că IMM-urile ar trebui să fie uh, ținta noastră predilectă. De ce? Pentru că ele sunt beneficiarii uh, principali ai acordurilor pe care le negociem. De asemenea, ne vom concentra pe activitățile de evaluare, atât înainte de începerea negocierilor, cât și după punerea în aplicare a acordurilor. Vom încerca să ne asigurăm că acordurile noastre sunt bine puse în aplicare și că, de asemenea, întrunesc uh, toate uh, necesitățile uh, stabilite între, pari, între parteneri. De asemenea, alături de alte DG-uri, discutăm problema internaționalizării IMM-urilor Subiectul acesta este acum tratat în acordurile noastre, dar și în uh, instrumente precum uh, COSME, un, uh, un program care de altfel a fost menționat de către raportorul general. Mulțumim foarte mult, așteptăm cu nerăbdare propunerea de buget a Comisiei Europene, o vom analiza cu mare atenție. Domnule Böge, mai aveți ceva de adăugat? Nu, poate, poate doar vreo două comentarii. Domnul Scholz are dreptate. Resursele proprii Uh, vor fi uh, esențiale în contextul următorului CFM. Bine, să mai pune în, să pune în continuare întrebarea când anume va fi discutat acest viitor CFM. În orice caz, avem nevoie de un sistem mai transparent, un, uh, un sistem care să reprezinte într-adevăr resurse proprii. În același timp, trebuie să vedem ce se întâmplă cu Brexitul, cum compensăm financiar această ieșire a Regatului Unit uh, a, din, a, din Uniunea Europeană și trebuie să analizăm și problema rabaturilor și cum anume vor fi acestea tratate pe viitor. Cu siguranță discuțiile vor fi aprinse pe tema aceasta. Și doamna Șache, de asemenea, vorbea despre uh, resursele umane și financiare de care e nevoie la Comisia Europeană. Într-adevăr, e o problemă foarte importantă. Poate că um, Comisia Europeană acum în pregătirea avizului nostru și uh, respectiv în uh, proiect, în procesul acesta de pregătire a raportului de la Comisia Bugete, ne-ar putea explica cam uh, ce resurse va avea la dispoziție sau care vor fi resursele necesare pentru negocierile viitoare cu Regatul Unit și ce se va întâmpla, ne-ar putea spune de asemenea Comisia Europeană, în cursul negocierilor, în cazul în care nu vom avea resurse suficiente la nivelul Comisiei uh, Europene pentru aceste negocieri și ce se va întâmpla în cazul în care Comisia Europeană nu va avea uh, resurse necesare, resursele necesare pentru continuarea negocierilor cu uh, vecinătatea. E clar că problema aceasta trebuie să fie discutată. E, e important să acordăm prioritate acestui uh, punct, pentru că aceste uh, puncte vor avea un efect uh, negativ asupra altor aspecte. Vă mulțumim foarte mult. Iată, negocierile bugetare vor fi foarte complexe. CFM-ul până în 2020 da, este o problemă cu care ne confruntăm uh, în momentul de față, de asemenea problema compensării ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană este de asemenea importantă. Ei bine, toate lucrurile acestea le vom discuta din nou pe baza proiectului de buget din partea Comisiei Europene. Cred că pe 19-20 iunie vom relua discuția. Bineînțeles, îi mulțumesc raportorului general pentru prezență și ne urez uh, distracție plăcută la următoarele negocieri bugetare. Mulțumesc! Dann kommen wir zu Punkt 12. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi și avem 25 de minute la dispoziție. Toată lumea trebuie să fie foarte concentrată, toată lumea trebuie să vină cu argumente clare. Vorbim acum despre revizuirea regulamentului cu privire la produsele cu dublă utilizare. Avem un raport pe tema aceasta și, fără întârziere, îi dau cuvântul raportorului nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc. 57 de amendamente la acest raport. Uh, pot părea multe, dar în marea lor majoritate amendamentele acestea se repetă, sunt repetitive. Este vorba despre modificări ale unor formulări, uh, modificări care trebuie să fie uh, operate la nivelul întregului text. Raportul uh, nostru uh, vizează în primul rând uh, o simplificare pentru exportatori. Eu propun ca timpul de autorizare pentru sau durata licențelor de export să fie prelungită pentru scăderea poverii administrative. De asemenea, propun excluderea anumitor categorii de uh, Uh, produse din sfera de aplicare a acestui regulament. După aceea, securitatea este esența acestui uh, regulament și, până la urmă, este baza controlului uh, produselor cu dublă utilizare. Tocmai de aceea eu propun ca toate exporturile de mică valoare și să fie excluse din lista autorizațiilor de export. După aceea, uh, valoarea de 5.000 de euro pe lună, 6.000 de euro pe an, inclusă în această anexă, nu, în această listă de exporturi, nu are nimic de a face cu securitatea. Și categoria marilor proiecte, de asemenea, este folosită doar pentru, uh, pentru centralele atomice și produsele utilizate în acestea. Uh, Uh, eu nu consider că aceste tipuri de produse merită uh, autorizații generale de export. Consider, spre exemplu, că marile proiecte, respectiv reactoarele, pentru că acestea sunt uh, exportate, nu au ce căuta aici, pentru că uh, genul acesta de, de reactoare ar trebui să fie, sau exportul acesta, acestor reactoare ar trebui să fie uh, limitat, pentru că aceste reactoare pot fi folosite și în scopuri militare. După aceea, mai propun în al treilea rând un control al utilizatorului final la uh, exporturile individuale. Știm prea bine că tendința actuală este merge în sensul uh, exporturilor generale. Dar asta înseamnă, în același timp, că licențele de export individuale sunt chiar mai periculoase și tocmai de aceea trebuie să îl monitorizăm mai bine pe utilizatorul final. Bineînțeles, controlele acestea nu pot uh, fi o garanție 100%, dar uh, pot totuși să ne ajute. Asta spune și industria. O altă categorie pe care o acopăr în avizul meu este legată de securitatea pe care trebuie să o asigurăm exportatorilor noștri. Asta ne-a cerut întotdeauna economia. Dar pentru a face lucrul acesta e nevoie de o definire mai clară a anumitor concepte cheie din acest regulament. Spre exemplu, o definiție mai bună în ceea ce privește drepturile omului sau due diligence, o uh, definire mai bună a produselor, de asemenea, este necesară. Mă, ref- mă gândesc aici la tehnologia digitală. Tocmai pentru o mai bună planificare propun uh, o, un calendar cât se poate declar cu privire la evaluarea situației drepturilor omului în statul beneficiar. Cu cât mai bună este evaluarea aceasta, cu cât mai ușor de pus în aplicare este regulamentul pentru sectorul industrial vizat. Tehnologia digitală este inclus acum la 1B din uh, anexa 1. Dar pentru includerea în această anexă a respectivelor uh, digi, uh, tehnologii e nevoie de evaluări la nivelul statelor membre, evaluări care să fie compilate în, în așa fel încât să se obțină o listă la nivel european. Dar, bineînțeles, această listă ar trebui să fie promovată de către Comisia Europeană și la nivelul OCDE. Există deja o serie de state membre care controlează o serie de tehnologii digitale. Prin intermediul acestei, acestui regulament putem să avem o abordare mai coordonată pentru obținerea unor date, liste cât se poate declare cu privire la aceste tehnologii. Și această coordonare ar îmbunătăți viața industriei noastre. Stimați colegi, acest regulament um, are drept obiectiv uh, interconectarea intereselor noastre în domeniul apărării și în domeniul comercial. Uh, Pornind de la aceste premise, am venit cu textul meu. Propun anumite simplificări pentru exportatori, dar și noi poveri. De asemenea, propun uh, măsuri pentru îmbunătățirea securității planificării și aceasta merge până la urmă mână în mână cu interesul producătorilor. Sper din tot sufletul că am reușit să ajung la un echilibru uh, din punctul, punctele acestea de vedere în textul meu. Uh, bineînțeles, voi mai veni și cu niște uh, propuneri de modificare a uh, diferitelor anexe. Mă voi concentra în special asupra tehnologiei uh, din domeniul criptografiei. Eu consider că această tehnologie nu are ce căuta în aceste liste. Dar uh, înainte de a intra în detalii cu privire la amendamentele mele, va trebui să mă mai întâlnesc cu, export, uh, cu experți pentru a găsi soluțiile potrivite. În final, vreau să le mulțumesc tuturor actorilor cu care m-am întâlnit și care m-au ajutat uh, în formularea acestui text. Bineînțeles, lista întâlnirilor mele poate fi găsită pe uh, site, site-ul meu de internet și în viitor va fi găsită și pe site-ul Parlamentului European. Mulțumesc, dat fiind uh, faptul că nu mai prea avem timp la dispoziție, vă acord două minute pentru fiecare intervenție. Începe domnul Caspari. Da, după cum a spus și domnul Lange, aș dori să vă prezint poziția a raportorului nostru în umbră, domnul Christopher Fianer. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru un bine structurat proiect de aviz care se referă la mai multe subiecte importante, necesitatea de a avea o claritate pentru toate părțile interesate, inclusiv autoritățile de control și sectorul privat. PP-ul susține Um, controle eficace care o să ofere claritate, securitate juridică mediului de afaceri europeni. Cu toate acestea, grupul nostru politic a fost preocupat de propunerea Comisiei din momentul în care aceasta a fost făcută uh, publică. Clauza uh, propusă de uh, generală propusă de raportor este și mai uh, largă decât cea făcută de, de comisie. Uh, o asemenea clauză de catch-all care să acoperă toate aceste produse cu utilizare dublă nu ar trebui să fie prea largă. Trebuie să încercăm să garantăm un, o egalitate de șanse între părțile interesate, nu doar pe plan european, dar și pe plan global. Mulțumesc în același timp propunerilor constructive făcute de raportor pentru a extinde perioada de valabilitate a licențelor la 2 ani și pentru prevederi mai clare privind uh, tehnologia digitală de supraveghere și aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul președinte. Acum uh, iau și eu cuvântul în calitate de raportor din umbră în numele social-democraților. În primul rând, uh, direcția în care se îndreaptă propunerea făcută de comisie și direcția propusă de raportor sunt bune, însă, desigur, ne gândim și noi la unul sau la câteva amendamente ne dorim ca această clauză privind drepturile omului să fie consolidată și din acest punct de vedere ne îndreptăm uh, într-un sens similar, însă cred că avem nevoie și de indicații practice care să permită acestei clauze să funcționeze, care sunt criteriile necesare, de exemplu. Deci ne dorim un manual detaliat, așa cum am făcut și în alte cazuri, un manual uh, cu detalii mm, elaborate de experți, astfel încât să există o evaluare foarte clară și astfel încât la articolul 40 să se creeze o legătură concretă cu un asemenea manual. În ceea ce mm, privește afirmația raportorului privind clauza catch-all și legătura acestea cu activitățile teroriste, nu știu dacă asemenea bunuri pot fi legate direct cu activitățile teroriste și, în al treilea rând, avem, există un cadru de reglementare care guvernează aceste persoane care au legături cu activitățile teroriste. Apoi, în ceea ce privește obligația de diligență, due diligence, există orientări generale din partea OECD care ne spun ce înseamnă obligația de diligență. Și apoi ne dorim o armonizare mai puternică în uh, Uniunea Europeană și o îmbunătățire a uh, transparenței. Ne dorim să punem accentul și pe cooperarea internațională. Cred că din acest punct de vedere există posibilități suplimentare și până la urmă și în fine, pentru mine este importantă ușurarea vieții întreprinderilor mici și mijlocii și cred că din acest punct de vedere mai putem să facem multe. Mulțumesc! domnul Lunes este raportorul în din partea ICR, dar uh, este, este înlocuit de domnul Sahradil. Da. Mulțumesc în numele raportorului nostru din umbră. Pot să spun că, în termen general, acest proiect de raport este acceptabil. arătăm toate clarificările operate prin amendamente. Cu toate acestea, nu sunt de acord cu propunerea raportorului de a renunța la autorizarea proiectelor de mari dimensiuni, pentru că acestea pot fi mult mai diferite uh, decât uh, mergând dincolo de exportul de tehnologie legată de centralele nucleare. Și în plus, uh, nu este foarte clar care sunt obligațiile și care ar fi consecințele practice pentru exportatori. Unele dintre aceste norme ar putea să reprezintă o povară disproporționat de mare pentru autoritățile de control, în mod uh, specific uh, controle legate de respectarea drepturilor omului, de exemplu. Anumite amendamente, de exemplu cele depuse în Comisia AFET, ar putea să fie foarte utile pentru a ne asigura că acest regulament va fi interpretat într-un mod uniform și că va duce la crearea unei securități juridice și mai mari. De exemplu, amendamentul privind controlarea tehnologiei care permite supravegherea în domeniul uh, digital și, de asemenea, amendamentul uh, privind, uh, privind actele, activitățile teroriste. Dar, oricum, raportorul nostru din umbră, domnul Lunes, este dispus să colaboreze cu raportorul. Mulțumesc. Uh, numele Alda are cuvântul Marice Șacă, care este și raportoare la Mulțumesc. O să încerc să fiu cât mai succintă, deși domeniul este unul foarte comprizător. Știm că actualizarea acestui regulament este necesară din când în când pentru a ține seama de noile evoluții pe plan global și pentru a răspunde uh, riscului de proliferare și pentru a ne respecta interesele noastre strategice. Și, în mod specific, revoluția din domeniul uh, TI uh, trebuie să fie reflectată, pentru că tehnologiile de supraveghere devin tot mai mici, tot mai rapide și tot mai ieftine în fiecare zi și um, avem motive de a fi preocupați uh, în legătură cu interesele noastre strategice și în legătură cu impactul pe care îl aduc aceste tehnologii de supraveghere asupra vieții oamenilor de peste tot uh, din lume. Uh, Tehnologia, după, după cum am spus, avansează în fiecare zi și am văzut că sistemele de control a exporturilor din Uniunea Europeană nu reușesc în acest moment să pună capăt în mod eficient asupra acestor experturi care vor avea un impact uh, în anumite state pentru a încălca drepturile omului, de exemplu. Abordarea Comisiei Europene de a ține seama de securitate este importantă, însă cred că lucrurile pot să fie îmbunătățite. Securitatea juridică este deosebit de importantă dacă ne dorim ca acest regulament să aibă impactul pe care ni-l, dorim. Avem nevoie de reguli și de norme care să poată fi respectate și implementate de uh, societățile comerciale. Din acest punct de vedere, în uh, Comisia AFET am cerut uh, controle mai uh, țintite, să facem trimitere la statele unde drepturile omului nu sunt respectate, uh, așa cum uh, precizează, de exemplu, Uniunea Europeană sau ONU. Însă nu este vorba de o trimitere la drepturile omului în general, ci la încălcarea, încăl, încălcări grave a, a acestora, cum, se, cum uh, ea este definită de dreptul internațional, prin maltratare, tortură și așa mai departe. Uh, Clarificarea este un aspect deosebit de important. Pe de altă parte, este la fel de important să vedem ce fac autoritățile naționale, pentru că deseori vedem că exporturi, dacă nu ilegale, dar cel puțin dubioase, au fost autorizate înspre state cum ar fi Egipt, uh, Uzbekistan, Bahrain Poate exporturile respective, din punct de vedere tehnic, nu erau ilegale la momentul respectiv, însă acesta este un motiv care ne cere reformarea și actualizarea acestui regulament, astfel încât să există o egalitate de șanse și să păstrăm credibilitatea Uniunii Europene. Avem nevoie de un schimb de informații între autoritățile naționale, să ne uh, Uh, îndepărtăm de un sistem de schimb de informații voluntar între statele membre. Este important ca statele membre să se tragă la răspundere reciproc, însă trebuie să înțelegem că există anumite informații care nu pot fi împărtășite. La fel de important este o interpretare uniformă și o punere în aplicare uniformă a uh, regulamentului pentru a crea această egalitate de șanse între toate părțile uh, implicate și să nu efectuăm uh, controle acolo, acolo unde acestea nu sunt, uh, nu sunt necesare. Cercetarea în acest domeniu trebuie să poată continua și, de asemenea, controlarea tehnologiei de criptare nu cred că mai este necesară în secolul 21 pentru că criptarea nu ne face să fim mai vulnerabili, ci ne întărește sistemele Uh, IT. Și, în general, salut intenția raportorului de a consolida claritatea, de a oferi o mai bună securitate și uh, și ca legile să fie mai previzibile pentru toată lumea și sper că vom reuși să actualizăm cât mai repede posibil acest regulament. Mulțumesc, am dat, am oferit mai mult timp raportorului din partea Comisia FED și are acum cuvântul doamna Minor din partea GUE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aștept ca toată lumea să-și pună căștile. Eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru abordarea critică pe care a avut-o vis-a-vis de acest subiect, cu care sunt în mare de acord. Comentariile mele se vor limita la amendamentele pe care le-am depus, prin care mi-aș dori să avem o mai bună raportare a, a acestor produse cu utilizare a, dublă. Raportorul propune să renunțăm, să redactăm o listă a unor, a unor produse, însă cred că întregul concept trebuie să fie îmbunătățit aș propune o extindere a acestei liste cu produsele de dublă utilizare, pentru, pentru că lucrurile sunt, o, sunt într-o evoluție foarte rapidă. Există anumite uh, produse care, cu utilizare dublă care pot fi folosite pentru a cenzura sau filtra uh, informațiile și trebuie să ținem pasul cu evolu- ultimele evoluții din acest punct de vedere. Și mi-aș dori de asemenea o abordare ex ante și nu ex post Drept urmare, nu cred că ar trebui să acceptăm produse, exportarea unor produse în legătură cu care avem, avem uh, anumite dubii. Deci exportatorii acestor produse ar trebui să, să ceară uh, autorizarea dinainte. Mulțumesc, doamna Beghin, în numele FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. Europa este în uh, avangarda uh, tehnologiei de supraveghere. Vindem software și hardware, uh, care permit verificarea e mail telefonelor, care permit uh, monitorizarea uh, mișcărilor unei uh, persoane. Este scandalos faptul că vindem aceste, aceste tehnologii unor dictatori care arestează și execută oameni mulțumit acestor tehnologii. Vindem tehnologii care sunt utile pentru încălcarea drepturilor omului, uneori prin exporturi ilegale, Uh, alteori prin exploatarea lacunelor uh, care există în sistemul de reglementare a acestor produse cu dublă utilizare. Și aceste lacune trebuie să fie îndepărtate pentru a nu mai uh, permite ca această tehnologie să ajungă în asemenea state. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Sunt de acord cu un număr mare din amendamentele depuse. Sunt de acord că trebuie să insistăm mai mult asupra importanței drepturilor omului, că tehnologia exportată nu va fi folosită pentru a fi încălcată drepturile omului. Eu cred că acest regulament ar trebui să acopere toate tipurile de, um, de tehnologie, nu doar uh, cele de dimensiuni mici, dar și tehnologii de mari dimensiuni, cum ar fi și proiectele de mari dimensiuni, cum ar fi centralele nucleare. Și în plus, cred că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă un grup uh, terorist. Este o idee foarte bună să extindem durata licențelor de export de la un an la doi ani, care, un lucru care ar fi util uh, a firmelor care respectă legea. Și, domnule președinte, dragi colegi, în urmă cu ceva timp, Comisia s-a referit la o politică comercială care să respecte, care să se bazeze pe valori. Și eu cred că aceasta este o oportunitate extraordinară prin care Uniunea Europeană poate dovedi că Europa nu doar exportă tehnologie de vârf, dar și justiție și uh, drepturile uh, și drepturi ale omului. Mulțumesc, care acum cuvântul Comisia. Cine dorește să ia cuvântul în numele Comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru proiectul său de raport pe care îl salutăm. Salutăm de asemenea uh, determinarea de care dă dovadă raportorul pentru a uh, obține un mecanism și mai bun de control a acestor produse cu dublă utilizare. Suntem de acord cu evaluarea impactului acestor produse din punctul de vedere al vieții private și faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și modifice instrumentele de care dispune și, în specific, regulamentele de control la exporturile. Ne bucură în mod specific sprijinul uh, demonstrat uh, dimensiunii de respectare a drepturilor omului pe care am propus-o și aș dori să subliniez asupra convergenței opiniilor când vine vorba de drepturile omului și când vine vorba de controlarea tehnologiilor care permit uh, supra, supravegherea în lumea, uh, în lumea digitală. Am luat notă de asemenea de necesitatea de a obține o și mai mare securitate juridică, un lucru care se reflectă și în proiectul de raport din Comisia AFET. Suntem dispuși să lucrăm împreună cu Parlamentul European, cu statele membre și cu acest sector industrial pentru a clarifica lucrurile acolo unde acest lucru este necesar. În mod specific, în mod uh, repetat, am uh, reiterat uh, disponibilitatea noastră de a lucra la redactarea unor uh, linii uh, de orientare generale din acest punct de vedere. Am observat că se cere o extindere uh, a domeniului de aplicare dincolo de zonele unde există un conflict armat. Noi considerăm că avem nevoie de o abordare țintită pentru a evita o sarcină administrativă suplimentară, recunoscând în același timp uh, cererea care se face în acest proiect de raport ca con- ca tehnologia de criptare uh, să, fie, să poată fi exportată mai uh, ușor, ceea ce se reflectă în mod parțial în uh, propunerea făcută de noi și că activitatea de cercetare, de exemplu, să poate să continue și să se bazeze pe asemenea tehnologii de criptare. Și în fine, am luat notă de cererea exprimată de a exista un mai bun schimb de informații și propunerea noastră se îndreaptă în această direcție și ne bucură să putem discuta cu statele membre, cu Parlamentul European pentru a găsi compromisul necesar care să ne permită să creăm într-adevăr un sistem care să promoveze uh, responsabilitatea așa cum ne cere Parlamentul European. Și în concluzie aș spune că Comisia Europeană este dispusă să colaboreze îndeaproape cu Comisia INTA, cu Parlamentul European în general și cu statele membre pentru a ajunge la un cadru de control al uh, exporturilor de produse cu dublă utilizare care să reziste testului timpului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bișnar, nu știu dacă doriți să reveniți. Vă mulțumesc! Ținând seama de faptul că nu mai uh, avem atât de mult timp la dispoziție, nu pot să mă refer la fiecare intervenție în parte, însă cred că o să am această ocazie uh, pe viitor. Aștept cu nerăbdare colaborarea pe care o vom avea și sper că vom reuși să obținem un rezultat uh, foarte bun. Vă mulțumesc și ținu seama de uh, succesul pe care l-am avut cu uh, regulamentul care combate tortura, sunt sigur că vom obține un uh, rezultat bun și aici. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 11 mai la ora 12 și în data de 30 mai urmează să discutăm amendamentele depuse și cu ocazia respectivă cred că vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta și mai în detaliu toate aceste amendamente și apoi în data de 19 iunie, nu, în data de 19 iunie vom discuta aceste amendamente, nu în data de 30 mai. Am încheiat uh, acest uh, punct de pe ordinea de zi și uh, luăm o pauză de un minut pentru a putea trece apoi la reuniunea coordonatorilor.